Uh, Bun venit la ședința noastră din această după-amiază, începând cu un schimb de opinii cu domnul Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, datorită angajamentelor anterioare a câteva de întârziere. Iată de ce nu am să mai întârziu și am să-i dau cuvântul domnului comisar pentru a-și face scurta prezentare inițială. E vorba de un dialog structurat între Parlament și Comisia, iar domnul comisar Barnier va prezenta niște propuneri ce urmează să fie adoptate de către Comisie în ce privește piața internă și serviciile în următoarele luni. Mulțumesc, doamnă președinte! Bună ziua tuturor! Întâi îmi cer scuze pentru întârzierea cu care am sosit printre dumneavoastră. Însă, în această dimineață am avut o reuniune a Colegiului de Comisari în care o propunere importantă pe care am făcut-o împreună cu Karel Gutz, colegul meu, începește reciprocitatea pe piețele uh, publice mondiale, a uh, luat uh, un timp mai îndelungat pentru discuții. La fel ca mulți dintre dumneavoastră, am fost la Strasburg săptămâna trecută și în intervalul de question time pe marginea competitivității, mai mulți dintre colegii dumneavoastră mi-au adresat întrebări în ce privește infrastructurile de pe piața internă. În ce fel putem asigura baze solide pentru economia europeană pe piața internă? Și această idee de bază, de platformă pentru a construi creșterea cel puțin pentru o parte a economiei, și anume industria financiară, este obiectivul nostru principal. E nevoie de temeiuri solide pentru a avea o creștere sănătoasă și durabilă și nu să construim pe nisip, așa cum a fost adesea cazul în trecut, în special prin măsurile de dereglementare sau de autoreglementare, care s-au dovedit ineficace. Tot ce facem împreună, doamnelor și domnilor deputați, de 2 ani încoace, se orientează spre a construi asemenea baze solide și transparente, uh, responsabile, dar și etice, morale, acolo unde ele dispăruseră uh, în ultimii 15-20 de ani. Piețele financiare trebuie puse în serviciul economiei reale. Iar în contextul actual, în fața neliniștilor cetățenilor, trebuie să ducem mai departe această inițiativă, așa cum uh, ne-a solicitat-o și grupul G20. Acest efort de transparență și de reglementare, de guvernanță, trebuie să se facă în paralel în Europa, așa cum o facem noi în mod activ, dar și în alte zone ale lumii. Iată de ce mă deplasez adesea la Washington sau la Beijing sau chiar și la Tokyo. Pe de altă parte, nu e vorba aici decât de un capitol al muncii noastre, un prim capitol, dacă vreți, această creație de temeiuri solide și riguroase pentru supravegherea și uh, reglementarea piețelor financiare. Însă, Aș dori să vorbesc de o altă formă de reglementare, mai prospectivă și mai degrabă dinamică, proactivă, pe care trebuie să o avem în vedere împreună. Mă refer aici la shadow banking, la finanțarea economiei, având în vedere consumatorii și reformele structurale pentru domeniul bancar, așa încât să limităm riscurile. Pe scurt, Aș dori să evoc mm, pentru mm, cei care nu sunt specialiști, inclusiv pentru jurnaliști care vor să măsoare munca Parlamentului și a Consiliului, uh, multe propuneri din partea G20 sunt acum în discuție cu aportul constructiv al Parlamentului și mă gândesc îndeosebi la un text pe care l-ați adoptat în ce privește Uh, vânzările fără acoperire sau uh, credit default swap. Uh, grație Parlamentului, aceste dispoziții au fost consolidate. Vă pregătiți de asemenea să adoptați un text în marginea produselor derivate, al unul pe, cam raportor pe domnul Werner Langen și cred de asemenea că este un subiect major și acesta. Dacă e să ne uităm la volumul de tranzacții cu produse derivate. Și vă mulțumesc și în acest punct pentru cooperarea excelentă. Uh, marginea acestor două texte, uh, mă refer la directiva uh, MIFD și CRD, domnul Otmar Caras conlucrează activ cu noi și vreau să vă reamintesc de Single Rule Book și preocuparea mea de a asigura flexibilitatea, așa cum o doresc multe state, fără a pune în cauză Autoritatea Europeană de Supraveghere și nici cadrul european normal pentru o piață unică în ce privește uh, instrumentele financiare. În ce privește MIFID, mulțumesc uh, raportorului Marcus, Marcus Ferber pentru eforturile pe care le depune. Este important ca directiva MIF actuală să fie extinsă. E vorba de negocierile de uh, înaltă frecvență, cât și uh, instrumentele derivate pentru materii prime, în special uh, produse agricole. De asemenea, trebuie să ne ocupăm de abuzurile de piață, trebuie să consolidăm sancțiunile clare și credibile și pentru a reglementa și a reprima aceste abuzuri. În special în ce privește derivatele extrabursiere. Un alt uh, punct important în acest peisaj al reglementării și un alt actor important sunt, firește, agențiile de uh, notare. Și mulțumesc contribuției, uh, dom- mulțumesc contribuției domnului Domenici, raportorul dumneavoastră, care uh, împărtășește obiectivele comisiei. Câte ceva și despre garanțiile la depunere. Domnul raportor Peter Simon dorea, așa cum am putut uh, corobora cu președinția daneză, am putut prelua uh, urmare a deciziilor dumneavoastră, o, am putut antama o discuție constructivă, pentru că protecția consumatorilor este un subiect important pentru noi. În ce privește directiva Omnibus 2, mm, împărtășesc uh, viziunea domnului raportor Burkhard Balz, și cred că și în cadrul Consiliului și în cadrul uh, Parlamentului vom obține un acord relativ uh, rapid. În fine, doamnelor și domnilor, uh, în luna octombrie anului trecut, vă reamintesc că am făcut două propuneri care să ușureze Uh, munca întreprinderilor, în special a IMM-urilor. E vorba de pașaportul pentru fondul de capital de risc, avândul ca raportor pe domnul Lambert, și fondul pentru antreprenoriat social, avându o ca raportor pe doamna Oconi. Pornind de la eforturile dumneavoastră, sper că vom putea progresa cât mai repede, chiar de luna viitoare, la uh, discuțiile noastre tripartite. În colaborare cu comisia dumneavoastră, uh, Există o seamă de alte subiecte ce țin de reglementare. E vorba în special de pachetul o întreprindere responsabilă cu directiva vizând normele contabile. Ce privește relația între state și transparența pe care am uh, solicitat-o celor 600 de întreprinderi care lucrează cu materiile prime și pădurile. Uh, domnul Clint este raportor. Uh, de asemenea, vorba de directiva transparență, având-o ca raportor pe doamna Pietikainen. Doamnelor și domnilor, toate aceste reglementări, cărora dumneavoastră le acordați mult timp și energie, este o reacție reparatoare, dar și preventivă, reactivă, dacă vreți, față cu lecțiile pe care ni le-a pus în față criza. Sigur că suntem uh, la mijloc de parcurs și, cum am mai spus-o, uh, prima zi a mandatului meu la audiere, nici un actor financiar, nici o piață financiară, nici un instrument financiar nu poate scăpa unei reglementări și unei supravegheri eficace. În propunerile pe care le avem în față, doamna Elza Ferrera și domnul Ockmark le așteaptă, la fel ca dumneavoastră. E vorba de gestionarea crizei. Dorim să prezentăm un proiect de rezoluție în curând. Pentru moment se află în ultima fază de consultări interne. Foarte probabil voi lărgi această consultare tocmai pentru a mă consulta cu diversi cu diverse părți implicate. Este vorba de procesul bail-in uh, pe care doresc să vi-l prezint, dar e nevoie să fie calibrat în mod corect, atât în ce privește măsurile, cât și în ce privește calendarul, tocmai pentru a evita orice neînțelegeri. Uh, această consultare țintită se va încheia în următoarele săptămâni, așa încât să putem suficient de rapid să vă prezentăm acest text. Pe masa de lucru se mai află și un alt sector care vă interesează pe mulți dintre dumneavoastră, pentru că vorbim de transparență și reglementare publică. Mă refer acum la shadow banking, adică sistemul bancar paralel. Am lansat și aici o consultare. Știm, doamnelor și domnilor, că acțiunile de credit non-bancar în plină creștere uh, Uh, se află în legătură directă cu sistemul bancar, fără totuși să se supună acelorași reguli și acelorași tip de supraveghere prudențială. Ori, la nivel mondial, această problemă preocupă atât uh, G20 cât și Financial Stability Board, care uh, a lansat cinci grupuri de lucruri și dezvoltă recomandări urmare a întâlnirilor de la Seul și de la Cannes. Această consultare este deschisă până la 1 iunie. Vom organiza o conferință pe 27 aprilie la care doresc să intervină și Parlamentul European, o conferință dedicată uh, procesului de shadow banking. Cea de-a treia axă a priorităților mele pentru 2012, așa cum am spus-o deja, este protecția consumatorilor. Iar aici ne confruntăm cu o problemă de încredere, o încredere care trebuie reclădită între consumatori și băncile lor. Există mult prea multe produse complexe și încă toxice, prea multe produse care nu corespund nevoilor consumatorilor. Unele costă prea mult, iar transparența informării nu e întotdeauna asigurată. Dacă dorim să reconstruim încrederea, e necesar să regăsim respectul și încrederea consumatorilor față de serviciile financiare. Am început acest efort cu creditul ipotecar și uh, sper să reușim, împreună cu domnul raportor Sanchez Presedo, să uh, evoluăm cât mai rapid. Mai există și alte inițiative care ne așteaptă. Odată, uh, așa numitele PRIPS, produse de investiții de detaliu aproape 11.000 de miliarde de euro. Uh, la sfârșitul lui 2009 era uh, cifra acestei piețe. E vorba de o informare simplă și de calitate pentru consumator, așa încât să fie foarte bine înțelese atât riscurile cât și costurile asociate fiecărui produs. Fie că e vorba de asigurări de viață, doamna Pervanș Beres uh, lucrează pe acest dosar. O altă propunere eh, din această primăvară va fi directiva OPCVM și intermedierea în asigurări. Tocmai pentru a uh, trage învățămintele eh, cazului Madov, dar și alte tipuri de disfuncții și pentru a uh, responsabiliza depozitarii. În ce privește intermediarea în asigurări, voi uh, propune pași clari în materie de transparență, de gestionare responsabilă a riscurilor și de suprimare a conflictelor de interes. În fine, uh, muncim și la o directivă care deseori uh, suscită critici și dezbateri, e vorba de fondurile de pensii, tocmai pentru a consolida sistemele, viabilitatea sistemelor noastre de pensii și fac referire la acest text, și nu vreau ca ce apare în mass media să se considere literă de lege. Intenția noastră nu e de a aplica în mod strict uh, aceleași reguli de solvență, directiva solvency. Știm că există diferențe și că trebuie să există diferențieri, în special în ce privește măsurile prudențiale atunci când, chiar dacă produsele sunt identice. Știu care este importanța fondurilor de pensii și, în termen general, Permiteți-mi să vă mai expun o intenție a mea, pentru că e vorba de finanțări lung, pe termen lung, iar fondurile de pensii sunt elemente fundamentale a acestei uh, direcții. Sunt sincer preocupat de consecințele sau de impactul pe care toate aceste reglementări, solicitate în special de G20, pe care dorim să le punem în aplicare, impactul deci pe care vor avea, vor avea asupra economiei și finanțarea pe termen lung. Iată de ce doresc să deschid o dezbatere în concertare cu ceilalți colegi uh, ai mei, domnul Tajani, domnul Iren în special. Și doresc să propun o carte verde asupra finanțării economiei și finanțarea pe termen lung. Iată o intenție pentru următoarele luni. Acum, în ce privește consumatorii, transparența uh, taxelor bancare E un subiect asupra căruia am lansat de asemenea o consultare. Aceste taxe trebuie să fie mai ușor de înțeles și de comparate către consumatori. Ori văd că băncile fac un efort insuficient. Iată de ce dorim să propunem legislație în acest domeniu. Acum, în ce privește switching sau mobilitatea bancară, soluțiile nu sunt de asemenea satisfăcătoare. În iulie 2011 am trimis un mesaj clar statelor membre pentru a acționa asupra uh, posibilității și simplificării uh, deschiderii de conturi bancare. Iată de ce credem că e nevoie de o măsură legislativă și în acest domeniu. și uh, am uh, profitat de raportul în proprie inițiativă al colegului dumneavoastră, uh, domnul Jürgen Klute. Uh, Mă voi opri aici și vă mulțumesc pentru atenție. Nu înainte de a evoca un subiect structural uh, pentru care mi-anunțasem angajamentul. Și asta a răspuns uh, domnului Lambert cu câteva luni în urmă. Trebuie să ne acordăm suficient timp, dar să lucrăm serios asupra diferențierii riscurilor în sectorul bancar. Să alegem cu atenție persoanele care lucrează pe aceste subiecte, am constituit grupuri de experți prezidate de uh, domnul Erkki Lainen, care este acum guvernatorul Băncii Naționale a Finlandei, și uh, un număr de 10 personalități uh, lucrează uh, pe acest subiect. Uh, în Statele Tevoră de Fărcărul și aș dori ca aceste consultări să fie cât mai transparente, libere și deschise și pe parcursul acestui efort, care ar trebui uh, să se încheie la finele verii, nu mai târziu de luna octombrie, va trebui ca și Parlamentul, Comisia dumneavoastră să fie consultată, ca avizul dumneavoastră să fie um, acordat acestui grup de experți, fără, desigur, uh, a împiedica alte tipuri de inițiative în acest domeniu. Mă refer la separarea riscurilor în domeniul bancar. Însă, iată, este un proiect și o obligație importantă pentru noi, pornind tocmai de la eforturile grupului de experți, tocmai pentru a acționa încă înainte de încheierea acestui an. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Știți uh, că nu îmi place să pierd uh, timp, în special când avem uh, de față comisar sau alți invitați, dar am nevoie de un minut pentru că trebuie să abordăm câteva chestiuni. Sunt convins că, convinsă că, dori, că doriți să particip la conferința privind sistemul bancar paralel, dar aș avea nevoie de câteva indicații pentru a putea face acest lucru în cele mai bune condiții. Și de o invitație, eventual. Desigur, e o eroare tehnică, nu mi s-a trimis încă invitația. O voi primi cu siguranță în curând. În legătură cu băncile și cu finanțarea pe uh, termen lung, uh, vom uh, discuta despre obligațiuni, și mă asigur că vom face și un raport din proprie inițiativă în legătură cu uh, contribuția noastră la grupul Licanin. Câteva chestiuni administrative, după cum v-am spus. Mai este o chestiune pe care doresc să o anunț. În uh, 15 legi, um, nu toate pregătite de um, um, noi, vor uh, ajunge la, starea de, la stadiul de trialog. Trebuie să vă dați seama că nu vom reuși să le facem pe toate. Va trebui să prioritizăm, uh, să stabilim și priorități în funcție de ordinea de zi a G20. De exemplu, va trebui să ne ocupăm de implementarea statisticilor, un subiect foarte important nu putem uh, face toate aceste lucruri deodată și dacă nu uh, vom reuși, va trebui să acceptăm situația pentru că sunt pur și simplu prea multe legi. Jean-Paul, ai cuvântul. Uh, mulțumesc. Nu am întrebare pentru că domnul comisar este întotdeauna foarte, um, um, foarte atent și ne și abordează toate subiectele. Doresc să-i spun, domnule comisar, că um, vom uh, face tot posibilul pentru a uh, trata cum se cuvine subiectele discutate, uh, deși volumul de lucru este foarte mare. Avem însă o problemă cu regulamentul privind interpretarea, un lucru care ne paralizează lucrările parțial. Trebuie să vă explic, uh, domnule uh, comisar, despre ce este vorba. Dacă într-o zi uh, raportorii din umbră vor înceta să mai lucreze, or să o facă pentru că nu li se acordă posibilitatea de a lucra în limba maternă. Fără interpretare nu putem lucra și Cred că e pur și simplu ridicol să reducem cheltuielile de interpretare. Dacă renunțăm la interpretare, nu ne vom putea face treaba cum trebuie. Când discutăm despre actele delegate, chestiuni foarte importante, dacă dacă discutăm despre directiva MIF și alte chestiuni foarte specializate, nu putem lucra într-o altă limbă decât limba noastră maternă. Am lucrat astăzi la o reuniune în legătură cu uh, pachet de două măsuri, cu TUPAC-ul. Um, eu m-am folosit de faptul um, că eram coordonator și am obținut astfel uh, șușotaj. Interpretul nu a fost în cabină, a fost lângă mine și mi-a tradus la ureche pentru că eu să pot participa la ședință. Știu că dumneavoastră nu aveți niciun cuvânt de spus în această privință, dar uh, lucrul fără interpretare este foarte dificil și cred că uh, toată lumea, toate instanțele decizionale trebuie să fie conștiente de această problemă pentru că dacă vrem să fim europeni trebuie să încurajăm multilingvismul. E bine să ne putem exprima și în engleză, dar nu este corect pentru toată lumea. Atât doream să vă spun, domnule comisar. Merci. Pour le rest. Vă mulțumesc pentru... Uh, în rest, uh, vreau să vă spun că doresc să fim la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Cred că E foarte important pentru că și uh, jurnaliștii uh, adesea fac scandal și au dreptul uh, să facă. Fac și eu puțin scandal în legătură cu interpretarea. Vreau să știți că aceia care își exprimă punctul, exprimă punctul de vedere al comisiei noastre um, o fac pe baza rapoartelor votate în majoritate. E vorba de persoane care au și însărcinarea de a prezenta aceste rapoarte în trialog. Ei transmit dorințele și poziția comisiei noastre. Trebuie ca trialogul să nu ocazioneze renegocieri de politici, de poziții și că nu se vor aduce în discuții poziții minoritare în Parlament. În legătură cu agențiile de rating, domnule comisar, mulțumit colegului uh, nostru Dominici, cu siguranță vom uh, face propuneri interesante care vor uh, perturba puțin viața liniștită, poate prea liniștită a anumitor agenții de rating. Mulțumesc, domnule comisar. Je peux répondre comme ça, deux ou trois d'entre vous, pour avoir un dialogue plus interactif. Pentru a avea o discuție mai interactivă, vă voi răspunde acum. Nu trebuie să existe ambiguități și uh, neînțelegeri. Eu am nevoie de uh, dumneavoastră, doamnă uh, Bowles, ca președinte al acestei comisii la conferința din 27 aprilie în legătură cu shadow banking. Eram convins că v-a fost transmisă invitația. Dacă ea nu v-a fost transmisă, vă voi mai trimite o dată, dar oricum contez pe prezența dumneavoastră. Vreau să fie clar acest aspect. Și de asemenea contez și pe prezența altor membri din comisia dumneavoastră. Um, pentru ca ei să uh, participe la lucrările privind um, sistemul bancar paralel. Știu că aveți foarte mult de lucru, sunteți solicitați uh, foarte uh, mulți membri ai comisiei dumneavoastră sunt foarte solicitați Vreau să le mulțumesc tuturor uh, colaboratorilor uh, comisiei dumneavoastră și interpreților. E adevărat că nu se poate face totul deodată. Doamna președinte, trebuie să-mi spuneți care sunt prioritățile dumneavoastră. În mai puțin de 2 ani uh, și eu va trebui să lucrez împreună cu echipa mea, cu cabinetul și vreau să mulțumesc domnului Gozez, domnului Calvino, tuturor celor implicați direct în lucrări. Care sunt prioritățile noastre? Cer de patru, în primul rând, uh, agențiile de rating, BFID și, bineînțeles, uh, probleme legate de capitalul de risc. Va trebui să tratăm aceste subiecte fără întârziere și uh, ține de dumneavoastră să faceți tot ce se poate. Știți că în dialectul din Alpii francezi uh, se spune că uh, trebuie să încercăm să facem tot ce se poate, să ne dăm peste cap. Nu știu cum se traduce exact uh, acest lucru în toate limbile, dar în francez avem această expresie tache moyen pe faire le mieux. În legătură cu problema legată de interpretare de care aveți nevoie, nu mă pot exprima foarte bine, dar uh, noi uh, dorim să accelerăm un subiect care nu ne va ajuta să trăim fără interpreți, dar care ne va facilita munca. Uh, vom trece la un sistem de traducere electronică. Vrem să ne asigurăm că putem obține traduceri electronice de calitate. Și brevetul european uh, nu poate fi obținut decât dacă, dincolo de uh, traducere juridică, respective toate întreprinderile pot obține o traducere corectă în limbile sale. Și astfel, uh, această terminologie a brevetului va fi uh, foarte utilă. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am uh, foarte multe persoane înscrise la cuvânt, va trebui să încercăm să avem întrebări scurte și răspunsuri la fel de scurte, pentru că altfel va trebui să renunțăm la anumite intervenții. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că v-ați alăturat încă o dată nouă. Este întotdeauna o plăcere să vă primim în comisia noastră. Întotdeauna veniți să ne vedeți și prezentați propunerile mm, uh, dumneavoastră. Ați vorbit despre sistemul bancar paralel. Ați spus că veți aprofunda și uh, sistemul de bail-in. Și cred că toate aceste chestiuni sunt foarte importante. Dar întrebarea mea este, vom aștepta să fie dusă la bun sfârșit această uh, muncă pentru uh, a lua inițiative legislative în legătură cu băncile, pentru că ne aflăm într-un cerc vicios. Chiar statele care nu reușesc să se financeze de pe viață uh, fac tot posibil pentru a susține băncile iar uh, băncile sunt finanțate pentru a cumpăra datorii publice. Vom continua să întreținem acest cerc vicios. Dacă o vom face, contribuabilul va fi cel care va suporta costurile vom putea să abordăm această problemă și în ce mod credeți că putem face acest lucru? În al doilea rând, finanțarea în economia reală. Una dintre problemele cele mai grave cu care ne confruntăm astăzi. Cum intenționează Comisia, împreună cu uh, Banca Centrală Europeană, să introducă reguli care să fac în așa fel încât împrumuturile um, de la Banca Centrală Europeană să fie primite în um, ritmul economiei reale. Pentru că se facilitează foarte mult împrumutarea către bănci, dar în, în economie nu există lichidități. IMM-urile nu au lichidități. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ferra, pentru aceste două întrebări. Voi da răspunsuri scurte. Dacă priviți lista indicativă a activităților vizate de eforturile noastre în domeniul shadow banking-ului, veți găsi că uh, vehicule de investiții specifice care sunt uh, implicate în um, schema de intermediere a creditelor. E vorba de fonduri monetare, de fonduri de investiții care um, recurg la fondurile speculative, la efectul de pârghie, investițiile, de societățile de investiții active, dar care nu uh, sunt reglementate în totalitate. Societățile de asigurare, împrumuturile de valori mobiliare. De ce v-am uh, dat această listă de instrumente? Vreau să vă spun că avem o imagine globală a shadow banking-ului, care reprezintă 35% din sectorul um, bursier european, din sectorul bancar european. Mai multe din aceste instrumente sunt deja avute în vedere de texte pe care le-ați votat dumneavoastră. CRD2, acum și CRD3, MIF-ul și MIFID. O parte din uh, textele pe care le-am votat sau propus uh, vor uh, reduce partea care revine shadow banking-ului sau partea care ține de paralel din termenul de sistem bancar paralel. Mulțumită a acestor eforturi și a um, um, acestei munci de consultare vom încerca să identificăm și lacunele, slăbiciunile, lipsele din sistem și împreună Vom uh, pregăti și legi înainte de sfârșitul anului, când discuția aceasta se va încheia. În legătură cu economia reală, deja mi-am precizat intențiile. Am lucrat la multe uh, legi sectoriale, am uh, discutat în funcție de fiecare actor, de fiecare operator, de fiecare piață, de fiecare produs și vrem să avem o imagine de ansamblu al, a finanțării. Vrem să vedem cum putem uh, aduce stimulente, de exemplu, uh, ceea ce am făcut noi în legătură cu capitalul de risc, fondurile de investiții pentru capitalul social, abordările noastre sectoriale. Eu uh, am spus deja în urmă câteva săptămâni colegilor mei comisari că trebuie să punem problema, să, să discutăm problema principală care ține de finanțare. V-ați referit la uh, Banca Centrală Europeană. Cred că mai degrabă Oli Ren ar putea să vă răspundă la această întrebare. Dar știți că în urmă cu doar 4-5 luni ne aflam într-o situație critică. Avem un sistem interbancar blocat cu desăvârșire. Banca Centrală Europeană și-a jucat atunci rolul în mod independent și astfel s-a putut redemara sistemul interbancar. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri merg la destinația lor corectă. Băncile achiziționează datorii publice, dar esențialul, baza acestor fonduri trebuie să meargă înapoi către economie. Voi discuta cu uh, guvernatorul Băncii Centrale Europene pentru a verifica că lucrurile stau așa și vă voi uh, transmite. Din partea verzilor, Sven sau Filip, cine dorește să ia cuvântul? Da, voi vorbi în germană. Uh, dar uh, Jean-Paul va avea nu va avea nevoie de interpretare și altfel putem să astfel putem să economisim niște bani. Domnule comisar, mă bucur că vă aflați alături de noi. Am o întrebare scurtă. Ne-ați spus deja că am votat astăzi despre om- directiva Omnibus 2 și acum Ambele instituții, Parlamentul și Consiliul, au trimis niște semnale foarte clare în ceea ce privește condițiile tehnice care au fost reduse din cauza crizei. Nu vreau să intrăm acum într-o discuție specializată, dar am o întrebare pentru dumneavoastră ce se întâmplă cu propunerea privind garanții, sistemele de garanții de asigurare. Comisia noastră a avut un raport din proprie inițiativă, așteptăm acum o listă de măsuri, însă nu am mai auzit nimic despre acest raport și eu îmi fac griji în ceea ce privește asigurările. După votul nostru de dimineață, grijile mele au crescut. Așa că mă întreb, când vom avea aceste sisteme de garanții pentru asigurări? Și mai am și o a doua întrebare. Pe lângă aceste sisteme de garanție, raportul legat de aceste sisteme, oare nu avem nevoie de încă ceva și deja a avut loc o asemenea discuție la comisie, dacă nu avem cumva nevoie de o propunere în ceea ce privește gestiunea crizelor pentru societățile de asigurări. Când acestea dau faliment, cine le salvează? Ce facem atunci? Cum putem să ne asigurăm că într-un asemenea caz contribuabilii și clienții sunt protejați? Îmi fac mari griji, mai ales după votul de astăzi și vreau să știu dacă Comisia se gândește la asigurați și la stabilitatea sistemelor de asigurare. Există astfel de propuneri? Je peux, je peux naturellement répondre euh, chaque fois. Euh... Prefer să răspund la fiecare întrebare. Acest șantier al măsurilor prudențiale, tot ce înseamnă prevenție a riscurilor în sectorul asigurărilor, trebuie să fie un domeniu deschis. Pentru că, întâi de toate, problema se punea în domeniul bancar. De patru ani încoace am văzut uh, în ce fel băncile au fost obligate să dea faliment în mod dezordonat, dacă pot să mă exprim așa, mai degrabă decât a avea un faliment ordonat, structurat. În așa fel încât în cele din urmă contribuabilii au fost cei care au plătit, ori tocmai acest lucru trebuie să-l stopăm. Aceasta este prioritatea noastră. De aici a apărut criza, falimentele uh, grave, consecințe dintre cele mai grele pentru finanțele publice, dar și pentru contribuabili, uh, care accelerează, nu așa, și criza datorilor suverane. Însă, stimate domnule deputat, trebuie să ne uităm cu mare seriozitate, fără a improviza, și la ce s-ar putea întâmpla în domeniul asigurărilor. Și vă reamintesc că în 2010 am elaborat o carte albă pe acest subiect. Recunosc că anumite inițiative au fost întârziate sau suspendate, tocmai pentru că am asumat priorități legate de criza financiară, ceea ce a dus la blocaje de care sunt uh, eu responsabil și nu dumneavoastră, în ce privește mm, munca legislativă. Acest sector nu este în mod direct legat de deciziile G20 sau al crizei și uh, avem timp să măsurăm impactul, astfel încât să propunem niște măsuri corecte. Aș dori să tragem toate învățămintele din negocierile în curs pe marginea celorlalte două scheme de garantare a depunerilor și a investițiilor, dar pentru mine este un șantier prioritar, așa cum am spus și e vorba de o analiză pe care doresc să o derulez în anul 2013. I can't resist pointing out, of course, that nu pot să nu spun că testamentele transfrontaliere și sistemele de rezolvare ale crizei, toate acestea au fost discutate sub Solvit 2, însă din păcate nu am reușit să facem să funcționeze toate acestea. Însă textele legislative încă există. Acum din partea ECR, nu știu cine ia prima dată cuvântul, Vicky. Domnule comisar, mă bucur foarte mult să vă ascult. Președinta, grupurile o iau una câte una cu câte o întrebare și apoi vom lua câte mai, mai multe întrebări odată. Domnule comisar, mă bucur să aud despre impactul legislației noastre asupra investițiilor pe termen lung. Unii dintre noi au cerut o evaluare a impactului pentru consecințe neprevăzute deja de mult timp. Într-adevăr, în această dimineață, într-o altă comisie, în cea pentru industrie și energie, a avut loc acest vot și acolo exista un document despre investiții în Europa, însă se puneau anumite întrebări legate de capital, care reduc de fapt investițiile pe termen lung în infrastructură. S-a sugerat și că implementarea legislației europene pentru investitori, cum ar fi pentru asigurări și fondurile de pensii, acestea ar trebui să fie modificate și implementate cu multă grijă. Cred că, într-adevăr, cartea dumneavoastră verde vine cu cele mai bune intenții, însă nu cred că e destul de rapidă, astfel încât să se ocupe de evenimente neprevăzute. Vorbim de o legislație foarte complexă pe care o introducem, dar noi trebuie să ne asigurăm că putem să reacționăm rapid, putem modifica legislația dacă este necesar. E foarte bine că dumneavoastră și alții ați putut să întreprindeți acțiuni în ceea ce privește Solvency 2 săptămâna trecută. Însă dacă acest lucru s-ar fi întâmplat cu două zile înainte de vot sau după vot, atunci și exact acestea sunt îngrijorările spuse de către industrie, atunci am fi avut o problemă mult mai mare. Așa că întrebarea mea e următoarea. Cum ne putem asigura că în următorii ani vom putea să reacționăm mai repede la consecințele neașteptate ale legislației noastre? Însă, în același timp, trebuie să încercăm să ne asigurăm că avem un cadru bun pentru legislație financiară în general. Madame euh, Vicky Ford évoque, comme je l'ai fait tout à l'heure, la fel ca mine, euh, doamna deputat evocă euh, această problemă care mă preocupă în mod cotidian, anume de a alege un calibraj adecvat pentru fiecare text, așa cum încercăm să facem de la bun început, în ce privește asigurările și directiva Solvency, precum și Omnibus. Ce înseamnă bun calibraj al tuturor acestor texte? E bine, Există și un al treilea tip de calibraj. E vorba de cel transatlantic. Adică um, să luăm niște măsuri paralele pentru a beneficia realmente de un level playing field, pentru că 90% din tranzacțiile noastre se fac uh, cu Statele Unite ale Americii. Acest efort asupra investițiilor pe termen lung, în special în sectorul asigurărilor, nu este încheiat. Acum Mm, trebuie să ne angajăm uh, pe textul Omnibus, dar și celelalte. Și, practic, doamnă Ford, pe toate textele pe care lucrăm, eu încerc să fac tot posibil pentru a prezerva finanțarea economiei reale, respectând angajamentele luate de șefii de state și guvern în cadrul G20, cu care, firește, suntem toți de acord. Bună oară! Propunerea pe care o faceți în ce privește capitalul risc este un instrument pentru o mai bună fluidizare pe piața unică, mai ales pentru uh, tinerele întreprinderi. Mă refer în special la antreprenoriatul social. Însă, în directiva MIFID am uh, căutat să încurajăm IMM-urile pentru, aplicându-le o anumită etichetă. Apoi, în tot ce ține de transparență, am înlesnit viața IMM-urilor, um, ușurând normele contabile. Este, altfel spus, o mare preocupare a mea acest domeniu. Acum, tocmai pentru că am reușit să avansăm împreună cu dumneavoastră în marginea tuturor acestor texte, uh, Eh, cred că vom putea răspunde și prin Cartea Verde pe care o pregătim. Eh, vom putea, deci, deschide dezbaterea împreună cu dumneavoastră, tocmai pentru a lua niște măsuri prospective, proactive și dinamice pentru a asigura finanțarea economiei reale. Um, Vicky, you are waving at me with something not answered. Vicky, a rămas uh, o întrebare fără răspuns după ce textele sunt aprobate. Știu că facem foarte mult astfel încât textele să fie așa cum trebuie încă de la început. Însă chestiunea e următoarea. Când se, aude, când se ajunge în stadiul de implementare sau la nivelul 2 al discuției și ne dăm seama atunci că există niște consecințe la care nu ne-am gândit, atunci cred că Parlamentul și Comisia trebuie să se asigure că ascultăm ce ne spune economia reală, nu doar în ceea ce privește aprobarea legislației. Doamna președinte, da, cred că e o muncă în desfășurare în ceea ce privește abordarea acestor chestiuni. Ne gândim cu toții mult la acestea. Doresc să revin. Atunci când eram ministru în țara mea, Spuneam că acord la fel de multă importanță supravegherii cât și efectului de a anunța anumite inițiative. Iată de ce uh, urmăresc cu mare atenție evoluția unui text legislativ. Sigur că la nivel european lucrurile se uh, derulează mult mai bine aici decât la nivel național. În ce uh, privește textele despre care discutăm, există acea clauză de revizuire. Uh, în uh, majoritatea textelor avem această clauză care ne permite să găsim compromisuri, să rezolvăm problemele. Aceste clauze de revizuire uh, sunt acolo tocmai pentru a reacționa la uh, impactul textelor noastre legislative. Mulțumesc! Okay, thank you. Uh, the last Mulțumim! Ultima dintre întrebările individuale, n ai cuvântul. Da, mulțumesc! Domnule comisar, în primul rând țin să vă mulțumesc și eu pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o astăzi. Cred că și din perspectiva stângii ați răspuns la multe întrebări și ați spus lucruri pe care noi le putem sprijini. E într-adevăr un progres foarte bun pentru reglementarea din nou a piețelor financiare și această inițiativă este de salutat. Eu sunt raportor pentru incluziunea financiară și aș vrea să fac câteva observații. La data de 6 martie, Comisia a făcut o comunicare în acest sens. Acolo prezintă care au fost reacțiile statelor membre la recomandările din iunie-iulie anul trecut. Cred că E de fapt ca o satiră această procedură. Zece țări nu au, nici măcar nu au răspuns, altele au spus că nu există niciun fel de nevoie de a acționa. Un alt stat membru, așa cum apare în comunicare, a răspuns în scris. Banca Națională a fost invitată să fie de acord cu această comunicare a Comisiei. Din nou, e o abordare foarte interesantă acestei proceduri. Apoi, în iunie 2010, a existat un text legislativ, dar uh, s-a răspuns că populația nu s-a folosit de acesta, așa că legislația a fost abrogată în anul 2012. Deci tot ceea ce se întâmplă e foarte bizar. Iar dacă înțeleg bine, atunci putem, putem trage concluzia că acest tip de cerințe benevole pur și simplu nu funcționează și că e nevoie de texte legislative în acest sens și nu de proceduri benevole. Cred că a trebuit să subliniez acest fapt și că e într-adevăr nevoie de reglementare legislativă și aș dori să știu când vă veți ocupa de acest lucru. Ați spus că prevedeți o asemenea acțiune. Și mai am o întrebare concretă. Există o discuție în ceea ce privește aceste proceduri și dacă acestea trebuie să fie gratuite sau nu. Aș dori să știu care e poziția dumneavoastră. Monsieur Gluten, d'abord, merci du travail Vă mulțumesc întâi de toate pentru eforturile pe care le faceți pe acest uh, sector și, în general, de toate eforturile în direcția consumatorilor, care, așa cum vă spuneam, este una dintre cele trei priorități ale mele pe 2012. Nu cred în autoregularea piețelor. Cred că dereglementarea a adus multe pagube, pagube pe care încă n-am sfârșit uh, de a le plăti. În anumite cazuri, am ales să privilegiez împreună cu colegii mei mai degrabă contractul decât constrângerea. A fost adevărat pentru contul bancar de bază, unde, așa cum ați amintit, am solicitat statelor membre să intervină. De asemenea, începește transparența taxelor bancare, uh, făcând de această dată apel la bunăvoința băncilor. În aceste două cazuri mi-am exprimat decepția și nu ezit să o spun. Am văzut că metoda contractului a fost insuficientă. În ce privește contractele bancare de bază, am primit acum un set de răspunsuri și vom evalua ansamblul acestor răspunsuri înainte de finele lunii iulie. Iar ca să vă răspund cu și mai mare precizie, voi propune o legislație mai constrângătoare, tocmai pentru că contractul nu a fost suficient. Și înainte de încheierea anului am să pun pe masă un text. La același lucru se va întâmpla probabil și în ce privește transparența taxelor bancare sau mobilitatea conturilor, care astăzi este deosebit de dificilă pentru cetățenii europeni. Aceste trei subiecte sunt uh, prioritățile mele și vom interveni cu măsuri mai constrângătoare. Um, Mulțumim. Acum propun să luăm întrebările în grupuri de câte trei și vă spun pe cine am pe listă pentru grupuri. Dacă lipsește cineva, să-mi semnalizați acest lucru. Apoi, Sophie Ocuni, Arlen McCartney și Filip Lambert sunt în primul grup, grupul 2, Ani Podimata și domnul Sanchez Preseido. Grupul 3, Udo Bulman, Pascal Canvan și domnul Șuntis. Mai, mai e cineva care dorește să ia cuvântul și nu apare pe listă? Nu? Bun, atunci închid lista aici, pentru că cu siguranță vom acoperi tot timpul care ne-a rămas. Sofia, ai cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Îmi pare rău că am ajuns cu întârziere, însă am mediat o conferință asupra uh, biocarburanților și energiilor alternative. A fost uh, o conferință interesantă care a depășit timpul prevăzut. Personal doresc să vă felicit pentru inițiativa începește Fondul de Antreprenoriat Social. Fac parte din același grup ca și Filip Lomer. Cu prilejul acestui uh, regulament și a regulamentului asupra uh, riscului de capital, am lucrat împreună cu Filip și demersul a fost atât constructiv cât și interesant. Vreau să vă spun că am fost deosebit de satisfăcută de acest demers proactiv, cum îl numiți, din partea Comisiei Europene. Deoarece mai înainte uh, am avut de-a face cu politici mai degrabă reactive în funcție de piață. Ori, acest demers proactiv uh, face parte dintr-o dinamică de lăudat. Iar pe partea de investiție a antreprenoriatului social, textul găsesc că este ambițios, și a fost deosebit de bine primit aici la Parlament. Acest demers avea un obiectiv dublu. Odată, de a răspunde noilor forme de finanțare pentru antreprenoriatul social, dar și pentru a crea o piață europeană a investiției solidare. În anumite state există așa ceva, dar nu peste tot. Și, domnule comisar, aș vrea să vă spun că doresc să am opinia dumneavoastră asupra ideea de a integra acest demers într-o strategie mai largă, legată tocmai de antreprenoriatul social. Personal sunt convinsă că e un nou sector de activitate care e, va fi sursă de bogăție, de creare de locuri de muncă și, ca atare, trebuie să facă parte dintr-un demers global al Comisiei. Câteva piste de exemplu, să incităm, să stimulăm din punctul de vedere al fiscalității, să incităm, deci, la investiția în antreprenoriatul social, apoi acel, uh, acea etichetă, acel uh, label european al întreprinderii sociale și apoi diverse instrumente de comunicare, de promovare a finanțării solidare, iar aceasta firește la scară europeană. Mulțumesc! Ali. Arlene, ai cuvântul. Domnule comisar, doream să vă întreb în ceea ce privește acele investigații cu privire la băncile internaționale, o investigație în ceea ce privește niște cazuri de ratele de împrumut interbancare. Comisia Europeană e implicată în această investigație și aș dori să știu exact ce face Comisia în acest domeniu ne veți informa și pe noi, Parlamentul, cu privire la această anchetă. Apoi, cred că vedem o lipsă de transparență în ceea ce privește manipularea pe piață. Credeți că avem nevoie de un uh, sistem mai transparent în ceea ce privește ratele interbancare? Eu sunt raportor în Comisia Juri în ceea ce privește directiva privind transparența și de aceea aș dori să ne spuneți câte ceva și despre această legislație. Credeți că Comisia e prea puțin ambițioasă în acest domeniu? Vedem că foarte multe companii adoptă standardele de raportare globală prin inițiativele care există. Oare n-ar trebui să extindem această nevoie de transparență la, de la țară la țară și să trecem de industriile extractive în acest sens. Filip, ai cuvântul. Uh, Domnule comisar, doar o observație. Uh, ne vorbea despre o carte verde pentru a stimula investiția în economia reală. Pentru mine, primul lucru de făcut e să închidem cazinourile și vă referați aici probabil la high frequency trading. Pentru mine acesta este exemplul excelent al finanței de tip casino. Dacă dorim ca uh, banii să se orienteze către investiții în economia reală, trebuie uh, împiedicate aceste practici. Altfel spus, asta vreau să spun prin a închide cazinoul. Întrebarea mea se referă la două uh, puncte evocate de dumneavoastră. Odată, shadow banking și industria bancară. Aceste două domenii uh, pot fi abordate în cadrul CRD4, dar aveți intenția în funcție uh, de rezultatele grupului de experți Licanen doriți să propuneți texte legislative pe aceste două domenii? Euh, merci à euh, Sophie Oconi de son... Mulțumesc doamnei Oconi pentru încurajări în ce privește antreprenoriatul social, altfel spus social business sau economia solidară, iată trei denumiri pentru același concept. Doamnelor și domnilor, acest domeniu reprezintă, trebuie să vă spun, 15-16% din economie și din locurile de muncă. E vorba de întreprinderi profitabile și nu de asociații sau de servicii sociale, nici vorba, ci de întreprinderi care au o vocație etică, solidară, atât în ce privește angajații pe care îi au, cât și comportamentul lor pe piețele pe care doresc să le cucerească. Uh, se orientează către investiții etice, solidare, sociale. Aceste întreprinderi, altfel, trebuie susținute. E vorba de un fond de investiții solidare. Ideea mi-a venit chiar de la anumiți investitori de pe piețele financiare care sunt angajați în, această direcție. Uh, Stimată doamnă Oconii, sunt uh, perfect de acord cu dumneavoastră. Această inițiativă trebuie, într-adevăr, uh, cadrată într-o perspectivă mai largă. Așa cum am discutat cu colegii dumneavoastră, uh, și în luna noiembrie profesorul Yunus a participat la aceste discuții. Trebuie, sigur, să mergem mai departe E vorba de o încadrare financiară, juridică, de unde și o altă propunere a Comisiei în ce privește statutul Fundației Europene. Această propunere se află deja pe masa dumneavoastră de lucru, de, de, deși o așteptăm de ani de zile. Și, în fine, un al treilea element, vizibilitatea acestui sector printr-un uh, label european, o etichetă europeană. E limpede că această idee a unui fond de investiții trebuie uh, înscrisă într-o perspectivă mai largă. Sunt foarte atent la tot ce se întâmplă în diversele țări, inclusiv în țara dumneavoastră, doamna președinte, acolo unde laburiștii și conservatorii au luat niște inițiative interesante în ce privește acest sector al social business. Mă gândesc și la ideea de a mobiliza fonduri din bănci pentru a finanța investițiile sociale printr-o bancă specifică. Uh, orice astfel de idei, inițiative, mi se pare interesante. Și, repet, e vorba de trei axe. Încadrare juridică, financiară și vizibilitate. Uh, Aileen McCartney, mulțumesc pentru uh, eforturile făcute în ce privește remunerarea bonusurilor. Voi fi cât se poate de succint uh, asupra manipulării pe care o invocați. Nu pot să fac astfel de comentarii în marginea unor anchete în curs și care nu țin de de ge viața internă și nu pot să fac public niciun fel de comentarii asupra unor anchete în curs. Cu toate acestea, voi încerca să văd, uh, din punct de vedere juridic, care sunt marjele de manevră uh, de a obține niște informații cât mai precise și de a putea să vi le ofer și dumneavoastră. Însă e limpede că nu pot face niciun fel de comentarii publice în acest moment. Uh, domnule Lambert evocă abordarea country by country. Sigur că avem inițiative și dorim să mergem cât mai departe. Propusesem uh, această măsură de transparență pentru 600 de întreprinderi din industria extractivă și industria forestieră. Dar haideți să procedăm etapă cu etapă. Momentan lucrăm asupra unei arii de aplicare vaste. Acum, dacă e să mergem și mai departe, Um, eu nu mă ascund, însă trebuie să rezolvăm problemele urgente. De admitere, ONG-urile și multe guverne ne-au solicitat acest lucru, în special guverne din Africa, care adesea uh, sunt victimele lipsei de transparență. E vorba de industria extractivă și acoperă multe materii prime. Uh, dar și industria forestieră, cum spuneam. Începem prin, cu aceste sectoare, haideți să reușim această primă etapă și suntem departe de succes. Um, haideți să reușim să impunem transparența proiect cu proiect, țară cu țară, în aceste două mari sectoare și vom vedea ulterior cum putem merge mai departe. Mm, domnul Lambert vorbea de finanțele de tip casino. E bine, eu însumi am repetat de multe ori, încrederea de care avem nevoie pentru a relansa economia reală are drept condiție prealabilă un temei solid, sănătos, transparent în domeniul financiar. Și deși am început acest șantier, suntem încă departe de a fi reușit pariul. Sigur că împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul am făcut pași importanți, dar suntem departe de a fi terminat. În ce privește tranzacționarea în altă frecvență, sigur că lucrurile poate nu merg suficient de rapid, sunt de acord, însă încerc să fac lucrurile într-o manieră realistă și chipzuită, ca să nu ajungem într-o fază de blocaj, ci să putem avansa. Nu putem ignora noi europeni ce se întâmplă în Statele Unite. Împreună cu domnul Gergens, uh, președintele STC uh, și doamna Sapiro din Statele Unite, care sunt direct vizați, lucrez foarte îndeaproape cu ei în ce privește tranzacționarea de frecvență mm, înaltă. Și propunerile pe care le-am instalat în directiva MIFID sunt rezultatul acestui efort comun împreună cu americanii. Trebuie acum să punem în aplicare aceste măsuri, măsuri dificile, dacă e să judec după uh, reacțiile celor care utilizează acest tip de tranzacții, frecvență înaltă. Atât în ce privește limita de operațiuni ce pot fi introduse pe bursă fără niciun control, cât și cotele, cât și durata acestora. haideți să facem uh, pași încet, dar siguri. Și, firește, dacă lucrurile ies bine, putem merge încă și mai departe. Răspunsul meu este da, altfel spus la întrebarea dumneavoastră. Dincolo de efortul de consultare, expertiză, în ce privește shadow banking și uh, structura riscurilor în bănci, sigur că putem merge mai departe. Știți că începește separarea riscurilor în MIFID în funcție de platforme. Am propus în mod limpede uh, formula de trading pe cont propriu. Nu, pentru mine nicio temă nu este tabu, însă riscurile trebuie identificate în funcție de natura și gravitatea lor și să putem gestiona diferențiat prevenirea acestor riscuri. Vom vedea unde ajungem, însă răspunsul meu este da. În funcție de uh, rezultatele grupului Likanen și consultările în marginea shadow banking, vom legifera. Mulțumesc! Okay. We're just waiting for... Bine, așteptăm să termine și interpretarea. Până acum, Pablo, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. E o mare plăcere să ascultăm ceea ce ați avut să ne spuneți în această după masă. Într-adevăr, sunteți o sursă de inspirație pentru noi. În ceea ce privește serviciile financiare, acestea trebuie să servească economiei reale. Acest lucru e adevărat și nu putem decât să fim de acord. În Europa, vedem că există noi controle ale sistemului bancar paralel, de shadow banking system, și, și pentru acestea suntem în favoare. Suntem de acord că prioritatea e să existe o restructurare a sistemului financiar, așa cum spunea și colega mea Elisa Ferreiro. Fluxurile de credit depind de această restructurare. Fără credit nu putem să cunoaștem o revigorare economică. Însă această restructurare a sistemului financiar e de fapt un proces un proces care nu care îi lipsește o metodologie, o ierarhizare, dacă îmi permiteți să spunem așa. Testele de stres par să nu fie aduse rezultatele pe care ni le-am fi dorit. Avem impresia că există o lipsă de ordine în toate aceste procese. Domnule comisar, când credeți că vom avea un sistem financiar restructurat și fiabil? un sistem în care să existe fluxurile de credit de care e nevoie, așa cum e nevoie de ele, astfel încât economiile să fie durabile. Mulțumesc! Thank you, Sharon. Annie. Comisar. Mulțumesc, domnule comisar, pentru observații. Aici sunt. Vă mulțumesc uh, și pentru că v-ați uh, reafirmat angajamentul același cu al nostru de a crea baze sănătoase și solide la baza serviciilor financiare europene care să-și poată um, juca rolul pentru, servicii, pentru economie. Trebuie să garantăm finanțarea economiei reale. E vorba de un uh, subiect care a fost uh, adus în discuție de mai mulți colegi. Și E o temă care trebuie rezolvată urgent, în special în condițiile de față, care impun soluții concrete și rapide. Domnul Filip uh, Lambert și domnul Eliza Ferreiro s-au referit la Cartea Verde despre care ați vorbit. Eu cred că aceasta nu poate aduce soluțiile rapide și concrete necesare. Iată care este întrebarea mea. În așteptarea acestei inițiative a cărții verzi, um, credeți că putem recurge la alte propuneri sau la alte inițiative care să poată fi implementate mai rapid pentru a garanta că lichiditățile menite pentru sectorul bancar și financiar european um, primite din partea BCE sosesc în economia reală, că sunt primite de IMM-urile care se confruntă cu uh, această criză. În, sunt în primele rânduri ale crizei. Ele suportă costurile acestea. Problema aceasta nu uh, este doar în Grecia. Uh, IMM-urile sunt duse la faliment într-un ritm incredibil, sunt obligate să-și închidă porțile din cauza lipsei de lichidități cu care se confruntă. Încă o chestiune foarte pe scurt. Știți că suntem în mijlocul uh, discuțiilor pe tema adoptării unei taxe pe tranzacțiile financiare. Se poartă discuții la Parlament, la Ecofin și doresc să vă adresez următoarea întrebare. Opozanții acestei taxe uh, aduc argumente care spun că o taxă implementată, fie și doar la nivelul european sau și la, la, sau doar la zona euro, la nivelul zonei euro, ar crea dezavantaje și ar aduce prejudicii importante sectoarelor financiare europene. Împărtășiți această opinie? și în termeni mai concreți. Împărtășiți opinia că această taxă ar putea duce la prejudicii semnificative fondurilor de um, economii? Mulțumesc! Înțeleg. Muchas Anthony, ai cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Domnule comisar, în timp ce vă ascultam pe dumneavoastră, mă gândeam că, din păcate, vorbim de o legislație foarte diferită față de cea de dinainte. Avem diferite inițiative pe, în lucru acum. Vreau să vă mulțumesc însă pentru spiritul de colaborare pe care îl avem acum cu Comisia, astfel încât să ne ocupăm de diferitele aspecte legate de ipoteci. Acum, în ceea ce privește împrumuturile responsabile, una dintre lucruri, unul dintre lucrurile cele mai importante e datoria privată pe parcursul acestei crize. Ne-am ocupat uh, de acest subiect în discuția despre ipoteci, am auzit despre partajarea riscului, o chestiune pe care o discutăm încă, și acum ne-ar plăcea ca în cadrul comisiei să se demareze un proces astfel încât familiile îndatorate să poată să fie ajutate. Ne puteți da niște informații concrete cu privire la acest subiect? Ce se face în acest sens acum? Apoi, ce fel de măsuri există pentru instituții, pentru companii care se confruntă cu datorii? Aș dori să ne spuneți câte ceva în acest sens. Mulțumesc! Monsieur Zalba euh, a évoqué euh, Domnul uh, Zaba a uh, vorbit, ca și doamna Podimata, despre uh, economia reală. Cred că după toată această muncă de reglementare sectorială, adesea transversală și adesea reactivă și preventivă, cred că este momentul să ne concentrăm și pe finanțarea economiei reale. nu mă miră că aceasta este opinia uh, predominantă aici. Dar asta nu înseamnă că putem să ne uh, oprim din reglementare, pentru că nu am ajuns la destinație încă. Sunt uh, încă domenii pe care nu le cunoaștem suficient de bine, precum cel al sistemului bancar paralel, care s-a dezvoltat foarte mult. Acum reprezintă, după cum am spus, în jur de 35% din tranzacții uh, pentru a putea acționa în privința shadow banking-ului, trebuie să înțelegem foarte bine acest fenomen. Eu nu vreau să acuz acest sector. Cred că mulți actori din acest sector nereglementați sau prost reglementați fac o muncă utilă pentru economie. Uh, și adesea aduc surse de finanțare care nu mai sunt disponibile în sectorul bancar, din diferite uh, motive. Deci nu vreau să trag la răspundere neapărat să rău cu degetul, dar uh, dorim ca acești actori să fie supravegheați în mod adecvat, să există reglementare și transparență. Ați vorbit despre testele de stres. Acestea se uh, fac sub autoritatea, um, sub supravegherea autorității europene a băncilor. Aceasta, aceasta alege în mod independent uh, metodele de uh, efectuare ale, aceste teste de, test, ale acestor teste de stres și momentul. În legătură cu ordinea care domnește sau nu pe sector, în sectorul financiar, după cum am spus, mai avem uh, lucruri pe care trebuie să le terminăm. Avem în jur de 15 uh, acte legislative foarte dificile uh, care trebuie să fie voteze. Doar odată ce le vor fi fost votate, vom uh, putea să, fim, să stăm mai liniștiți în ceea ce privește capacitatea noastră de supraveghere internă și internă a bunei guvernanțe a întreprinderilor financiare și a bunei reglementări și a transparenței. Dar, după cum am spus, încă nu ne-am terminat treaba. Uh, la ora actuală lucrăm într-un ritm bun uh, și lucrăm bine. și trebuie să continuăm să facem așa. Doamna Podimata spunea că uh, unii se tem că taxa pe tranzacțiile financiare ar putea să aduce anumite prejudicii. Uh, ceea ce a adus prejudicii uh, este criza financiară, comportamentul irresponsabil al băncilor, faptul că nu există o taxă pe tranzacțiile financiare. Când citesc într-o fel de ziare despre uh, cutare bancă americană, eu nu mă aștept ca ele să facă acte de caritate. Uh, dar uh, înțelegem foarte bine că e nevoie de mai multă morală și de mai multe reguli și mai multă transparență pentru ca întreprinderile care așteaptă finanțarea și consumatorii care uh, trebuie să fie și ei respectați, clienții care trebuie să fie respectați, sunt într-adevăr respectați. Nu ne-am terminat treaba, după cum am spus, și nu vom uita ce avem de făcut și vom ține minte ce s-a întâmplat până acum. Trebuie să fim foarte atenți la consecințele cumulate ale tuturor acestor uh, chestiuni în perioada de criză. Cartea Verde reprezintă un instrument de consultare, un instrument de dezbatere publică. Parlamentul vine cu multe idei și Comisia are ideile sale. Um, suntem, uh, ne cunoaștem fiecare domeniul, sunt mulți uh, actori care își dau părerea, sunt cei care um, cunosc problema finanțării pe termen lung sau mediu, finanțarea infrastructurii. Un um, subiect mai puțin discutat la ora actuală este cel al tranziției, uh, al tranzacției ecologice, care a, ne-a arătat că nu poate exista o rentabilitate imediată, dar că trebuie să ne gândim la generațiile viitoare și să nu le sacrificăm. De aceea doresc să lucrez împreună cu dumneavoastră pe finanțarea, la finanțarea pe termen lung a economiei. Asta nu înseamnă că nu putem uh, lua inițiative și de altă natură decât legislativă, inițiative care să aibă un impact mai rapid uh, în numele meu propriu, vă spun că eu cred că ar trebui să ne ocupăm de o inițiativă europeană de creștere, cu măsuri pe termen scurt. Uh, inițiativa Băncii Centrale Europene, uh, reorientarea fondurilor structurale, efectul de pârghie pe care îl poate juca BEI, um, obligațiunile pentru proiecte, project bonds care pot fi create în doar câteva luni. Acestea, dacă dorim să Um, câștigăm încrederea europenilor, nu uh, trebuie să um, luăm măsuri care să dureze patru ani să se implementeze. Putem să acționăm imediat pe infrastructură, pe rețelele de energie, uh, pentru uh, um, partea electronică, informatică. În privința lichidităților, Autoritatea Europeană a Băncilor are răspundere în acest uh, domeniu. Trebuie să vedem cum a făcut uh, BCE-ul uh, pentru a um, um, reporni sistemul bancar european. Eu sunt atent la tratatul european al băncilor, E vorba de sume foarte mari, sute de miliarde care vor fi puse la dispoziție, împrumuturi care vor merge către 800 de bănci în Europa. Un alt subiect delicat, taxa pe transacțiile financiare, un subiect abordat în urmă câteva zile de Consiliul de Ministri. Multe guverne susțin uh, destul de vehement această idee. Eu nu cred că această taxă, o taxă europeană, ar putea uh, genera delocalizări o taxă, uh, așa cum o înțelege Comisia, domnul Șemeta e o persoană foarte curajoasă în domeniul fiscalității, el a propus uh, taxe care, din punctul meu de vedere, ar fi suportabile din punct de vedere economic, ar fi productive din punct de vedere financiar. 57 de miliarde de euro e suma pe care a adus-o. E destul de ușor de implementat uh, tehnic și e și corectă din punct de vedere moral și politic. Eu mă gândesc nu numai la greci, ci și la ceilalți cetățeni europeni. Trebuie să dăm semne că eforturile pe care le cerem cetățenilor sunt eforturi corecte, echitabile. De aceea vreau să mă, mă gândesc la o reîncadrare a bonusurilor. Înțeleg că Parlamentul va veni cu câteva propuneri în cadrul CRD patru um, câteva bonusuri mai uh, ușor de explicat, mai justificabile. Trebuie să acționăm pe baza logicii corectitudinii și pentru că doar astfel cetățenii vor înțelege de ce fac eforturile pe care le fac. Altfel vom uh, transmite mesajul greșit Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră în domeniul creditelor uh, ipotecare și în uh, domeniul protecției consumatorilor. În uh, privința îndatorării persoanelor fizice și uh, juridice, am discutat acest subiect cu mult ani în legătură cu IMM-urile. Deja avem un program pentru îndatorarea IMM-urilor. Uh, pe mine mă privește mai mult problema consumatorilor. Ceea ce facem noi pentru împrumuturile responsabile despre care ați vorbit, pentru acele pripsuri, pentru garantarea depozitelor, pentru compensarea investițiilor, um, este să creăm uh, instrumente pentru uh, ușurarea îndatorării și pentru a evita supraîndatorarea. Noi vrem să protejăm consumatorii și, în primul rând, să-i informăm cum se cuvine în legătură cu riscurile pe care și le asumă, cu produsele pe care le consumă. Aceasta va fi una dintre cele trei uh, propun, priorități ale planului meu de acțiune pe 2012. Uh, Udo se pare că ne-a părăsit, așa că Pascal ai cuvântul. I will use the speaking time of uh... Udo. Mă voi folosi de timpul de vorbire a lui Udo. Monsieur Barnier, bonjour. Je... Bună ziua, domnule Barnier. Am două întrebări. Prima referitoare la un angajament pe care vi l-ați luat uh, în urmă cu ceva vreme în fața noastră în legătură cu uh, emisie de credit default sau de swap pe risc de uh, credit. Ați vorbit despre uh, vânzările fără acoperire și de cumpărarea de CDS-uri, dar până la ora actuală nu s-a reglementat emiterea și vânzarea de astfel de swap-uri. Încă nu se știe dacă poate avea loc un eveniment de credit, dacă cei care au vândut CDS-urile au capacitatea de a plăti prima de asigurare. Acesta credem că este un factor de instabilitate. S-a uh, văzut că pe tot parcursul crizei din Grecia s-a tot dezvăzut problema CDS-urilor. Nu se știe cine va plăti, uh, nu știm cât de periculoasă este această problemă. O, problemă, o metodă de a uh, evalua această problemă este să facem teste de stres, astfel încât la fiecare șase luni, pe baza anumitor ipoteze, să se poate demonstra că uh, există capacitatea financiară de plată în cazul în care apare un caz de incapacitate de, de, de un eveniment de credit. Uh, ați văzut cazul AIG, care a fost în incapacitate de plată. Și o ultimă întrebare foarte rapidă. În Financial Times am citit acum câteva săptămâni că este posibil ca postul dumneavoastră să fie schimbat cu o persoană din altă țară. Aș vrea să știu uh, opinia dumneavoastră. E vorba doar de un uh, zvon? Aveți sau nu uh, susținerea deplină a președintelui Comisiei? Uh, Nicholas. Nicholas, ai cuvântul. Doamnă președinte, domnule comisar, pe timpul prezentării dumneavoastră, Ați simțit nevoia de a răspunde la anumite întrebări ale colegilor, întrebări care le considerați fără răspuns și vreați să le dați niște răspunsuri complete. Așa că astăzi vă pun o întrebare pe care am mai adresat-o de multe ori în ultimii doi ani și nu am primit un răspuns. Insist pentru că această întrebare a mea se leagă de asigurări de situația din Grecia și de credibilitatea dumneavoastră ca persoană și credibilitatea Comisiei. Mă refer la vânzarea ilegală de acțiuni, vânzarea legală de acțiuni a Agenției de, Telecom- de Telecomunicații Grecești spre Agenția Germană Deutsche Telekom. Această vânzare a fost făcută într-un mod total intransparent și am mai pus această întrebare de foarte multe ori, s-a tot sărit peste această întrebare a mea și nu am reușit să primesc un răspuns. Domnul Vinizelos, ca membru al opoziției, a criticat această vânzare, a spus că acordul care a fost semnat a fost ilegal. Însă după ce o mare parte, după această discuție, o mare parte din acțiuni au fost vândute spre această agenție germană, Deutsche Telekom. Deci procesul a continuat. A fost această vânzare ilegală? Acest lucru vreau să-l știu. Și apoi, dacă vânzarea a fost într-adevăr ilegală, atunci s-a făcut această încălcare a legislației? Ce ați făcut pentru a împiedica acest fapt? Apoi, cine a avut de câștigat din această vânzare? Deutsche Telecom, care a avut de câștigat, a avut de câștigat atât de mult pe baza pe și au avut de suferit acționarii cei mai micuți. Deci vă rog să îmi dați răspuns la această întrebare pentru că are de-a face cu sistemul politic din Grecia. Mulțumesc, Astrid. Spune doamna președinte, Astrid, ai cuvântul. Mersi, Mulțumesc, domn președinte. Domnule comisar, eu nu intenționam să intervin în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare, pentru că nu este dosarul de care vă ocupați dumneavoastră, colegul dumneavoastră se ocupă, dar uh, comisia reprezintă un colegiu, deci uh, cred că se lucrează împreună. Deci și dumneavoastră va revenit o parte a răspunderii în uh, ceea ce privește propunerea care ne-a fost transmisă. Doamna Podimata, raportoarea noastră, a adus această chestiune în discuție și de aceea doresc și eu să ne spuneți dacă ceea ce am citit eu în presă, după ultimul Consiliu de Ministri, în legătură cu această taxă, este corect. Eu am înțeles că în forma în care ați uh, propusă dumneavoastră, această taxă este practic moartă. M-a uimit uh, puțin uh, faptul că nu vă îngrijorează problema delocalizării. Eu trebuie să vă spun că recent am citit în presă, în presa socialistă luxemburgheză, un articol, din păcate, din păcate, nu mai am acest articol acum în fața mea și nu am reușit să-l iau din birou, uh, acest articol arată efectele negative, în special legate de delocalizare, care ar uh, decurge din uh, aprobarea acestei taxe, pentru că sunt efecte de domino care ar distruge mai multe sectoare financiare europene. Vă voi transmite acest articol ca să vedeți despre ce e vorba. Din fericire, ministrul uh, luxemburghez al uh, finanțelor a înțeles uh, care sunt riscurile. Primul nostru ministru avea de mult o altă părere. Am ascultat uh, discurs, am auzit la comisie discursuri incendiare ale primului ministru luxemburghez în favoarea uh, taxei, dar ministrul de finanțe a reușit să-l facă să înțeleagă până la urmă care, sunt, uh, care ar fi consecințele acestei taxe, în special asupra bugetului statului luxemburghez. Și cred că poate ar fi bine să privim lucrurile în mod mai obiectiv și să faceți și dumneavoastră la fel când analizați repercursiunile posibile ale propunerii dumneavoastră. Eu nu spun să nu discutăm de această taxă, dar propunerile dumneavoastră sunt pur și simplu imposibil de aplicat. Efectele lor sunt inacceptabile și cred că cel mai bun lucru ar fi să fie retrasă această propunere de către comisie și să se vină cu propuneri noi dacă se dorește uh, aprobarea unui text la nivelul Uniunii Europene. Știți foarte bine că majoritatea legislatorilor sunt de părere că cea mai bună soluție ar fi introducerea unei taxe la nivel mondial. Cred că la momentul de față aceasta este o utopie. Dar dacă vrem o taxă la nivel european, nu putem să sperăm decât că vom obține o astfel de uh, uh, de taxă, dar nu, pute, nu trebuie să determinăm lumea să creadă că Europa trebuie să aprobe acest lucru. Dacă doamna Merkel și domnul Schäuble doresc să introducă o astfel de taxă în uh, Germania, sunt liber să o facă mâine sau ieri, din punctul meu de vedere. La fel și președintele francez are toată libertatea. Dar nu trebuie să ne faceți să credem că, că țările care doresc să introducă această taxă au nevoie de Europa. Taxele, statele acestea au suveranitatea necesară, autonomia necesară să își introducă ce taxe doresc. Dacă consideră că taxele servesc intereselor naționale. Eu cred că statele care ar suferi consecințele teribile asupra locurilor de muncă și asupra veniturilor publice trebuie și ele să fie Uh, libere să, o, să aleagă să nu introducă această taxă. Ni se spune, noi suntem pentru, alții sunt uh, împotrivă. Nu, fiecare poate să mă facă ce dorește. Cred că asta este cea mai bună metodă. Dar domnul Juncker a fost cel care a făcut propunerea de a introduce această taxă la nivelul uh, zonei euro. Nu a fost nici domnul Schäuble și nici doamna Merkel, ci domnul Juncker a fost cel care a venit cu ideea aceasta. Mai bine ați discuta acasă, la Luxemburg, cu domnul Juncker. Poate că acolo ar fi mai ușor decât la nivel european. Permiteți să răspund o singură propoziție? Acest uh, discurs al domnului Juncker a avut loc în urmă cu mai mult de un an. Uh, pentru că ministrul de finanțe luxemburghez spusese deja opusul uh, înainte de discursul domnului Juncker. Dar, uh, dragă colegule, eu pot să fiu pentru, pentru că știu că această taxă nu va fi niciodată aprobată, dar nu sunt atât de ipocrită. Foarte bine, comisia, domnul comisar trebuie să ne răspundă la aceste întrebări. Nu ține de portofoliul dumnealui, știm că miniștrii câteodată se răzgândesc. Însă în ceea ce privește acele chestiuni care țin de portofoliul dumneavoastră, probabil ne puteți răspunde. Oui, l'a euh, Așa cum a spus doamna Luling, cu multă pasiune, Comisia nu este un conglomerat, este un colegiu. Iată de ce sunt solidar cu propunerea domnului Sementa. Există și alte subiecte foarte importante pentru unitatea europeană. Bună oară, coordonarea sau armonizarea fiscală. Vom continua pe piața unică să avem 27 de uh, baze de impozitare diferite pentru societățile comerciale. Uh, Domnul Sănătea a făcut o propunere. Mai e în discuție și fiscalitatea ecologică. Poluarea trebuie să coste mai scump pentru a fi descurajată. Eu am susținut toate aceste idei chiar dacă sunt oarecum progresiste, le consider însă juste. Doamnă Luling, ideea unei taxe modeste pe tranzacțiile financiare este o idee politic justă. Să fim atenți la reacțiile popoarelor europene, dacă au sentimentul, așa cum spunea și uh, doamna Codimata, că eforturile pe care le solicităm sunt inechitabile. Vedeți reacții uh, de tip populist, uh, reacții naționale, naționaliste, chiar de protecționism, toate astea ar însemna sfârșitul pieței unice. Și odată cu aceasta, o fragilizare a proiectului european. Poate că această idee a Comisiei trebuie încă ameliorată. Și aveți dreptate, trebuie să avem o perspectivă cât mai vastă la nivel european, la nivel mondial. Va fi cu siguranță mai eficace, poate fi mai eficace, dar există deja anumite taxe asupra unor taxe, a unor tranzacții, bunoară în Marea Britanie, pentru anumite um, tranzacții specifice care se negociază pe platforme, la fel și la Hong Kong. Deci nu e cât de puțin o problemă tabu aceea de a crea o astfel de taxă, însă ea trebuie să fie eficace și echitabilă. Personal o consider o idee mai degrabă bună. În ce privește reglementarea vânzărilor uh, CDS, această problemă mă preocupă și pe mine, nu doar pe dumneavoastră gestionarea prevenirii riscurilor pentru toți actorii implicați e un lucru important și uh, rezolvarea crizelor bancare este de asemenea importantă pentru mine. Însă, mulți emițători ai acestor asigurări împotriva riscului de faliment sunt băncile însele. Ca atare, ele trebuie să se supună exigențelor de capital și reglementărilor pe care le impunem prin directiva CRD. Am solicitat ESMA să lucreze asupra aceste probleme, tocmai în lumina experienței din Grecia. Și la momentul potrivit voi fi gata să acționez fie prin teste de stres, așa cum ați evocat și dumneavoastră, asupra emițătorilor care nu sunt uh, bănci, fie asupra unor măsuri de tip prudențial. Văd că citiți uh, Financial Times în timp ce doamna Lilling citește presa de stânga luxemburgheză. și eu citesc presa socialistă europeană, la fel și Financial Times, în care eu un ziar mai degrabă bine informat, dar nu chiar întotdeauna. Și pot să vă spun că nu am auzit niciodată vorbindu-se de această idee și vă spun asta privindu-vă în ochi. Mi se pare improbabilă și nu e de dorit. Oricum, interpretez observația dumneavoastră, domnule Cofan, ca uh, un atașament uh, la uh, o idee pe care uh, eu sunt doresc să o continui. Oricum, politica externă și apărarea sunt domenii la care țin și asta de mulți ani. Ca să închei cu o întrebare care nu e cea mai ușoară și nu am uitat că mi-ați adresat în mai multe rânduri, nu am în mod necesar un răspuns pe care vi-l doriți. Știu că Grecia, țara dumneavoastră, traversează o situație excepțională. Și, vedeți, uh, nu justific aici lucrurile, ci încerc să explic. Multe decizii excepționale au fost luate în niște condiții excepționale și specifice, însă am sarcina de a supraveghea aplicarea corectă a dreptului european, inclusiv în ce privește procesul de privatizare a întreprinderilor uh, publice, suntem în contact cu autoritățile din Grecia în această problemă, continuăm analiza uh, celor uh, petrecute și dacă la finele acestei analize, analize obiective, care sigur ia ceva mai mult timp pentru că vă confrunta, țara dumneavoastră se confruntă cu multe probleme, cum spuneam, la finele acestei analize, dacă vom constata că au existat practici ilegale, și în acest caz, ca și în celelalte, uh, vom angaja procedura de infringement. Uh, yes, Nicholas, quickly. Nicola, doream să reamintesc domnului comisar că actul ilegal despre care vorbim s-a petrecut înainte de situația economică teribilă prin care trece Grecia acum. E vorba de anul 2008. Deci nu puteți uh, justifica prin situația de excepție a crizei de acum acest act. Lucrurile s-au petrecut în 2008. Iată de ce aștept un răspuns din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Bien sûr que tout cela a eu lieu. Desigur că toate acestea s-au petrecut în 2008, deși și criza a început tot în 2008. E vorba de o privatizare accelerată în Grecia și aceasta face parte din, în parte din soluția de a uh, scădea datoria publică. În situația în care se găsește țara dumneavoastră, suntem foarte atenți și unii și alții prin măsuri specifice ca să nu uh, adăugăm dificultăți suplimentare la dificultățile pe care deja treceți. Anumite întârzieri nu justifică o lipsă de Uh, măsuri din partea noastră și uh, lipsa unei anchete asupra acestei situații. Iată că, așa cum doriți și dumneavoastră, domnule Șuntis, uh, lucrăm pe acest subiect și sper ca la finele analizei, care într-adevăr este mai lungă decât ne-am fi așteptat, dacă se va dovedi că au existat practici ilegale față de dreptul comunitar european, vom aplica regulile în vigoare și o voi face fără complezență, aplicând, cum spuneam, procedura de infringement. So, <coughs> there we have it. There will be due process. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumim pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați dat. Și uh, cu siguranță ne vom revedea în această comisie în toamnă. I think that uh, we will now have a short break for about... Cred că putem lua o pauză scurtă de vreo 10 minute, deoarece raportorul pentru următorul uh, punct de pe zi nu este încă prezent.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 Okay, we can. Bine spune doamna președinte, putem să reluăm reuniunea noastră. Okay, is, is everybody back? S-a întors toată lumea. On to, uh, agenda point. Trecem mai departe la punctul 14 de pe ordinea de zi și anume un aviz în ceea ce privește principalele îngrijorări pe care le au cetățenii europeni legate de funcționarea pieții unice. Îi dăm cuvântul domnului Erbart Cicluna. Aveți cuvântul. Cred că acest raport privind cele 20 de preocupări ale cetățenilor e unul inovator, adică e diferit de celelalte. Reflectă care sunt îngrijorările cetățenilor europeni într-un mod direct. Aceasta este baza, baza documentului, baza acestui aviz e documentul prezentat de Comisia Europeană, un document de lucru care se intitulează Piața unică prin um, punctul de privire al cetățenilor. Cele 20 de principale preocupări ale acestora. Aici găsim cele 20 de preocupări pe care le au cetățenii europeni și întreprinderile europene legate de funcționarea pieței unice. Pentru a putea face un rezumat al acestei uh, liste s-a făcut o analiză, o analiză a cererilor și plângerilor pe care le-a primit Comisia și pe baza Solvit aceste informații veneau din partea diferitelor instituții europene, a rețelelor de întreprindere europene și așa mai departe. În aceste date găsim care sunt obstacolele cu care se confruntă cei care vor să se folosească de beneficiile pe care ar putea să le aibă cetățenii pe piața unică în viața de zi cu zi. S-au fost analizate aceste obstacole și s-au făcut aceste date care au fost corelate cu statistici din Eurobarometru. Apoi, rezultatele au fost finisate prin intermediul unor grupuri de lucru, discuții și sondaje, unde au fost implicați cetățenii și și mediul de afaceri. Așa că datele pe care le avem ne dau o imagine destul de exactă a pieței unice, așa cum este ea văzută pe teren. Ca un punct general, a reieșit că, într-adevăr, există un vid, există o diviziune în ceea ce privește așteptările pe care le au cetățenii și realitatea. Există mai multe viduri legate între ele. În primul rând, un vid de informație. De cele mai multe ori, oamenii nu știu care sunt drepturile pe care le au, apoi există și un vid de implementare și asta pentru că directivele sunt transpuse incorrect sau incomplet iar acel de-al treilea vid este unul juridic. S-ar putea să nu există instrumente legislative astfel încât să se facă legătura între aceste viduri, între ceea ce așteaptă cetățenii europeni de la piața unică și ceea ce pot ei să obțină în realitate. Comisia de fond este Comisia IMCO, unde există un proiect de raport întocmit de doamna Regina Bastos. Noi nu ni s-a cerut un aviz nu asupra tuturor celor 20 de preocupări, ci doar legat de acele preocupări care sunt relevante pentru comisia noastră. Acestea sunt cele care au de-a face cu domeniul impozitării, TVA-ul, serviciile bancare, pensiile, moștenirile, taxa pe moștenire și finanțarea pentru afaceri sau chestiuni legate de cetățenii care își doresc să profite de mobilitate. Deci există niște chestiuni legate de probleme transfrontaliere pentru acei muncitori care lucrează într-un alt stat membru decât cel de reședință sau afaceri cu o componentă transfrontalieră. Printre punctele care apar în avizul nostru, le avem pe următoarele. Trebuie să ne asigurăm că există niște proceduri pe care să le poată înțelege cetățenii atunci când vor să își deschidă un cont bancar, de exemplu, apoi dubla impozitare atunci când vorbim de moștenire, de pensie sau de transferuri de capital în străinătate. Comisia a făcut niște propuneri, niște recomandări în acest domeniu, în ceea ce privește, de exemplu, impozitarea moștenirilor și cerem și o revizuire a directivei în ceea ce privește fondurile de pensii. Mai este un punct și legat de birocrație în avizul nostru. E nevoie de un acces mai bun la informații și e nevoie de consultații independente în ceea ce privește finanțele. Capitalul de risc apare și el. E nevoie de un regim bine stabilit în Uniunea Europeană în acest domeniu, care ar putea fi un motor pentru creștere și pentru locuri de muncă. De asemenea, ar putea răspunde la faptul că există o lipsă de cerere în ceea ce privește capitalul de risc. Apoi mai este și cererea de rambursare a TVA-ului atunci când vorbim despre afaceri transfrontaliere. Acesta este foarte birocratic și ne-am dorit să nu mai existe o povară atât de mare în acest domeniu. Cam acestea sunt, doamnă președinte, punctele principale din avizul nostru. Mulțumim foarte mult, spune doamna raportor. În prima, oară, prima dată din partea PP, Sofia, ai cuvântul. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Uh, proiectul de aviz al domnului Sicluna. Cred că e o discuție cât se poate de utilă. Așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule raportor, există o prăpastie între ceea ce așteaptă cetățenii și ceea ce trăiesc zi cu zi. Din pricina felului în care sunt implementate dispozițiile pe care noi le adoptăm aici. Fiind vorba de piața unică, sigur, e o reușită, dar există încă multe disfuncții și um, lipsuri. Apoi, construcția pieței unice, care nu are neapărat ca obiectiv adoptarea sute de directive și regulamente de armonizare, trebuie însă să constate care este viața de zi cu zi a cetățenilor noștri, să vadă ce anume funcționează și ce nu funcționează în această construcție a pieței unice. Eu mă bucur de faptul că atât Comisia cât și Comisarul Barnier uh, sunt foarte atenți la funcționarea pieței unice. Cred că avizul redactat de uh, colegul meu, Eduard, este de mare calitate și că acoperă punctele principale, intrând în area de uh, aplicare a ECON. Și aș dori să citesc două aspecte. consider că există un aspect important și anume obstacolele de ordin fiscal. Acestea impietează asupra funcționării pieței unice. Eduard a mai citat și altele. Bună oară, dubla impozitare. Sunt întru totul de acord cu avizul său. Am deschis frontierele cetățenilor noștri. Mulți se deplasează astăzi pentru motive profesionale, uh, pentru momentul în care ies la pensie și nu sunt niște exilați fiscali. Cu toate acestea, se confruntă cu o complexitate extrem de mare a regulilor fiscale în Uniunea Europeană. Sunt lucruri absconse pentru cetățeni. Sigur că e greu să avansăm pe o astfel de temă, dar mi se pare că e responsabilitatea Uniunii Europene să facă tot ce stă în putință pentru a obține armonizarea fiscală. Comisarul Barnier l-a de sens chiar astăzi, iar domnul raportor a relevat și la acest lucru. Se evocă de asemenea vectorii de creștere și vectorii de creștere a ocupării forței de muncă. Sigur că ne dorim cu toții uh, atât creșterea economică cât și um, crearea de locuri de muncă, însă aș propune să reflectăm și la uh, antreprenoriatul social. Știți că fondul de investiții pentru antreprenoriatul social, despre care am mai vorbit și astăzi și ieri, este propus într-un pachet cu investițiile mm, în vederea capitalului de risc. Eu cred că e important ca în acest aviz să abordăm și aceste două dosare în mod coerent și uh, comun. Cum a mai spus și domnul uh, comisar, 10% din întreprinderile în Uniunea Europeană și 11 milioane de salariați fac parte din acest sector al antreprenoriatului social. Este o cotă parte importantă a economiei noastre și iată de ce acest element ar trebui poate adăugat în aviz. Putem sigur să mai discutăm, dar pornind de la un text inițial al raportorului de foarte bună calitate, și sunt sigură că demersul nostru va continua să fie unul constructiv. Uh, thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult! Să mă uit pe lista raportorilor din umbră. Am descoperit uh, cu mare surprindere că sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE, așa că ar trebui să zic și eu ceva. Da, Nicolas, știu că vrei să iei cuvântul, te-am observat. Sunt de acord cu ce a ce apare în text, totul e foarte folositor și atinge punctele esențiale. Probabil mai putem să modificăm textul când ajungem la partea de amendamente, când nu suntem atât de constrânși din punct de vedere al spațiului. Un punct care mă îngrijorează pe mine e următorul, deși nu prea ține de, comisia, de mandatul acestei comisii, dar probabil ar trebui să vorbim și despre mobilitatea fondurilor de pensii. E interesant că facem tot felul de reguli în ceea ce privește pensiile și asigurările, asigurările de viață și încercăm să atingem și uh, latura transfrontalieră a acestora, însă s-ar putea să nu putem să uh, de multe ori se întâmplă să nu poată fi transferate anumite conturi dintr-o țară în alta, iar oamenii când își schimbă reședința vor să poată să facă acest lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că structurile de TVA trebuie să fie aliniate. Nu știu cum este situația cu banca dumneavoastră, dar e ceva cu ce ne confruntăm. Mai ales IMM-urile constată această dificultate atunci când încearcă să-și recupereze TVA-ul dintr-o altă țară. Rețeaua Solvit e folositoare în acest sens iar apoi ceva ce nu prea ține de această comisie, și anume tabelele de referință. Știm că comisia și-a dorit să existe tabele de referință și-a propus această ambiție pe parcursul procesului legislativ, însă până acum nu am reușit să, primim, să le implementăm peste tot. Noi, facem, noi suntem un bun exemplu în ceea ce privește serviciile financiare în comisia noastră, pentru că nu ar putea funcționa fără aceste tabele, așa că am reușit să ne menținem poziția pe parcursul negocierilor. Însă cred că și aici ar trebui să fie aceeași situație valabilă, de aceea aș dori să încercăm să, prin acest text, să îi încurajăm și pe colegii din alte comisii să fie mai hotărâți în ceea ce privește aceste tabele. Apoi mai sunt probleme când vorbim despre implementare la nivel regional. Așa că, măcar unde nu există această implementare la nivel regional, am putea să exprimăm mai bine această cerere de tabele de referință, astfel încât cetățenii să înțeleagă mai bine care e situația legislativă la ei în țară și într-o altă țară. Pentru că dacă nu, ne îndreptăm spre un teren minat, chiar și pentru acei oameni care de multe ori își doresc să intre într-un proces de consultație, ei, acesta este foarte costisitor și e foarte greu greu de abordat. Acestea au fost niște comentarii la cald din partea mea. Nu văd pe nimeni din partea verzilor în sală. Dirk, vrei să vorbești din partea ECR? Mulțumesc! Permiteți-mi să încep prin a saluta această inițiativă. Ne reamintește de ce ne aflăm aici. Piața unică rămâne o promisiune neîndeplinită pentru cetățenii și pentru mediul de afaceri din Europa. Aceștia se întâmpină multe dificultăți când vor să se folosească de drepturile pe care le au. Ar trebui să se poată bucura de multe produse și servicii atât în țara de origine cât și în celelalte state membre. Într-o asemenea piață unică, capitalul ar circula liber țări, iar oamenii ar avea dreptul să muncească și să trăiască oriunde își doresc în Uniunea Europeană. În acest proiect de aviz, Domnul Șcicluna se concentrează pe acele chestiuni unde comisia noastră poate să aducă valoare adăugată pentru comisia pentru piața internă. E o bună oportunitate, așa cum ne spune și domnul raportor, de a duce la o reducere a barierelor impozitare pentru lucrători. Apoi, trebuie să se renunțe la dubla impozitare. E nevoie de acces la informații în ceea ce privește produsele de investiții. Eu voi face niște amendamente prin care voi veni cu niște sugestii. În aviz am putea să subliniem faptul că sectorul bancar european ar trebui să aibă rolul de a da capital spre economia reală. Un alt punct care mi se pare important e să îi facem pe, pe cetățeni să fie mai conștienți de situația impozitelor în Uniunea Europeană. Și apoi, nu în ultimul rând, o prioritate importantă de dezvoltat e să se dezvolte potențialul complet al pieței unice prin implementarea completă a directivei privind serviciile în toate statele membre. Astfel s-ar duce la eliminarea fragmentărilor de pe piață și s-ar elimina obstacolele în ceea ce privește mobilitatea serviciilor, inovării și creativității. Am, um, acțion, am lucrat și în um, comisia precedentă și atunci această directivă nu era prea agriată. Acum văd că aceasta este reînviată și chiar este numită un instrument important pentru creșterea economică. Probabil raportorul ar trebui să se uite și la principiul țării de origine, care a fost lăsat la o parte în această directivă, dar a fost reintrodus în ceea ce privește cooperarea consolidată a țărilor care își doresc să facă acest lucru, adică o coaliția acelora care vor să progreseze mai repede decât ceilalți. În linii mari, îl felicit pe domnul Șicluna pentru acest aviz și aștept să colaborăm pentru amendamentele de compromis. Mulțumim, spune doamna președinte. Nicolas, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că raportorul nostru a făcut tot ce a stat în putință. Chestiunile pe care le-a preluat în acest aviz sunt foarte importante și există. Dar acestea cad în capcana unui studiu cerut de comisie și și în titlul pe care l-a propus comisia. Ce își dorea să facă comisia? Vrea să stabilească care sunt problemele și îngrijorările cetățenilor europeni. Dar eu cred că acest document nu are acest rezultat. Cetățenii europeni sunt îngrijorați în primul rând dacă au sau nu un loc de muncă și știm cu toții care e nivelul șomajului în Europa. Știm care sunt fricile care există. Apoi, printr-un sistem de asigurări oamenii vor avea beneficiile de care au nevoie, apoi o a treia îngrijorare, dacă copiii cetățenilor vor avea locuri de muncă. Acestea sunt lucrurile care îngrijorează cel mai mult pe cetățenii europeni și nu le putem ignora. În același studiu care a fost făcut de comisie, s-a ținut cont de părerile cetățenilor în ceea ce privește o politică socială europeană. Ei bine, cetățenii cred că nu există niciun fel de viitor în această politică socială care a fost adoptată. 62% dintre cetățeni cred că nu au un acces la locuri de muncă și că nu se luptă împotriva sărăciei. Simt că, simt că nu se luptă nici împotriva excluziunii sociale. Acestea sunt îngrijorările cetățenilor europeni. În acest raport vedem 20 de preocupări. Da, sunt preocupări care există, dar nu sunt adevăratele preocupări, adevăratele subiecte ale cetățenilor. Nu e adevăratul context care există în Europa astăzi. Încă o dată, preocuparea principală a cetățenilor europeni e șomajul. Unde e problema? Problema e că există o disfuncționalitate în uh, cadrul pieței interne, așa că probabil noi ar trebui să ne gândim din nou la piața unică. Este ea un scop în sine? cum vom reuși să depășim aspectele disfuncționale legate de piața unică? Dacă ne adresăm preocupărilor de bază ale cetățenilor europeni și preocupările pe care le vor avea generațiile viitoare, atunci ar trebui să regândim întreaga structură a pieței unice. Deci, încă o dată, acest raport are de a face cu anumite subiecte interesante care au o importanță cheie, însă nu sunt principalele preocupări ale europenilor. Și nici nu se fac recomandările necesare despre cum ar trebui să abordăm aceste preocupări ale cetățenilor. Încă o dată, cred că totul are de-a face cu cadrul general care a fost stabilit de comisie și anume, până la urmă, nu acestea sunt principalele preocupări ale cetățenilor europeni. Mulțumesc, Edward, ai cuvântul. No. So that's, that's it. Nu mai dorește nimeni să intervină acum, atunci uh, ne oprim aici și dau cuvântul domnului raportor. Doresc să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru comentarii, le-am notat pe toate, sunt foarte utile și aștept cu nerăbdare amendamentele care vor fi făcute sau eventual discuțiile pe care le voi uh, purta. Cu ultima observație, sunt într totul de acord. Nu e vorba doar de preocupările cetățenilor europeni. Raportul se referă la îngrijorările cetățenilor care se mută, care doresc să facă tranzacții transfrontaliere, care vor să-și deschidă conturi în străinătate, uh, lucrători, angajatori, afaceri care doresc să se mute în alt stat. Deci nu e vorba doar de a ne limita la preocupările cetățenilor europeni. E adevărat, sunt și alte preocupări mult mai serioase decât aceasta, sunt de acord. Dar dosarul meu și uh, sarcina care le revine și raportorilor din umbră este să răspundem uh, preocupărilor uh, cetățenilor și întreprinderilor europene în legătură cu funcționarea pieței unice, în legătură cu chestiunea transfrontalieră. Mulțumesc! Mulțumesc. Termenul limită de depunere a amendamentelor este foarte apropiat, 29 martie. Le vom rediscuta pe 25-26 aprilie. Votăm pe 30-31 mai, votăm în comisia principală pe 31 iunie și în septembrie raportul va fi votat în plenară. Un proces destul de lent în comparație cu altele. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Suntem puțin înaintea programului, dar uh, persoanele cele mai importante sunt de față pentru a discuta punctul 15 de pe ordinea de zi, înființarea în Uniunea Europeană a unui program de acțiune în domeniile vamal și uh, fiscal pentru perioada 2014-2020, fiscus, și abrogarea deciziilor 1482 și 624 pe 2007. E vorba de un dosar care la ora actuală este derulat în uh, paralel cu Comisia IMCO, dar este posibil uh, să ne separăm de ei. IMCO s-a reunit deja o dată pe această temă, am participat și noi la acea reuniune. Domnul uh, Pablo Salvo a uh, prezidat din partea noastră. Acum prezidează doamna Sirpa Pietikainen și îi voi da cuvântul domnului Todor Solojan pentru comentarii. Mulțumesc, președinte. După cum uh, vedeți, reuniunea noastră ar fi trebuit să fie comună. Um, IMCO, dar e bine că nu suntem uh, chiar singuri în sală, ar fi putut să fie prezența și mai mică. Uh, această chestiune intră sub incidența regulii 51 din regulile de procedură. Ar trebui să avem o reuniune mixtă și un uh, proiect uh, redactat, elaborat în comun și uh, o votare în comun. După cum am aflat luni, s-a reunit Comisia IMCO și ei au uh, susținut în continuare ideea de a împărți acest raport în două programe, pentru că acest uh, program Fiscus reprezintă fuzionarea dintre um, cei două programe. Un program din 2013 și Fiscalii, Fiscalis 2013. Custom 2013 și Fiscalis 2013. S-a exprimat dorința de a împărți cele două programe, de a le separa. Argumentele principale în favoarea separării sunt următoarele. E vorba de două probleme, programe care funcționează foarte bine. Aceasta este concluzia um, raportului uh, de evaluare la jumătatea perioadei. Se consideră că uh, dacă avem uh, două programe diferite, profilul politic va fi mai bine conturat pentru fiecare sector, pentru că acestea două sunt uh, distincte, au uh, domenii politice și obiective diferite și există o oarecare percepție a riscului acestui acord în legătură cu mai multe chestiuni. De exemplu, în domeniul sectorului impozitării sectorului fiscal. Există o percepție cum că acest uh, acord ar uh, încetini uh, evoluția programului Customs pentru vămi. Regatul Unii, Germania, Italia, Olanda, Austria, Republica Cehă sunt state care susțin separarea programelor Din câte știm noi, Consiliul nu a luat încă o decizie pe această temă a separării. Avem, uh, de asemenea, și o scrisoare din partea comisarului Șemeta, care susține foarte ferm păstrarea unui program unic pentru aceste două sectoare, cel fiscal și cel al vămilor. Domnul Șemeta aduce argumente bazate pe sarcina instituțiilor europene de a simplifica generarea programelor uh, din cadrul uh, cadrului financiar multianual. Există un singur cadru financiar multianual cu reguli comune pentru toate programele uh, Uniunii Europene și pentru toate regulamentele financiare și Există și o necesitate de a standardiza programele referitoare la sectoare diferite în privința obiectivelor, implementarea programelor, evaluarea lor, auditul. În această scrisoare, comisarul a subliniat necesitatea de o mai bună cooperare și sinergii între sistemele vamal și fiscal. Iar distinția dintre sectoare uh, în ceea ce privește obiectivele, acțiunile eligibile și bugetele um, uh, în, aceste, în acest program care fuzionează două programe uh, anterioare, există totuși obiective specifice fiecărui sector, pentru vamă și pentru sectorul fiscal există bugete separate pentru fiecare dintre aceste sectoare. Comitetul Economic Social European favorizează rămânerea la un program unic și aș avea aș dori să fac o singură trimitere la acest tip de raport informal pe care l-am primit ca urmare a discuțiilor din Consiliu. Mai multe state membre consideră că acest program vine cu obiective noi, precum susținerea punerii în aplicare a dreptului comunitar? Mă iertați, este vorba de legile sindicale sunt tot felul de discuții de acest uh, gen. În privința conținutului programului, aș dori să închid subiectul procesului legislativ. La momentul de față ne aflăm într-o situație în care trebuie să lucrăm sub incidența regulii 51 și, în final, când Consiliul va decide cum procedează, dacă separă sau nu programele, vom vedea și noi cum mergem mai departe, ce rămâne de făcut. În privința conținutului programului, după cum v-am spus, s-a făcut o evaluare la mijlocul perioadei și s-a făcut de asemenea o evaluare a impactului programului uh, Fiscus 2020. Acesta se referă la sectorul fiscal, care cred eu că intră în competența comisiei noastre. În mod evident, uh, partea legată de vămi intră sub uh, incidența mandatului IMCO. Deci am doresc să fac amendamente pentru vămi. Eu pot felicita comisia deoarece a ținut uh, cont de recomandările născute ca urmare a evaluării de impact și a revizuirii la mijlocul perioadei. E vorba de sublinierea aspectului legat de combaterea fraudei uh, transfrontaliere, evaziunii fiscale și administrării uh, îmbunătățirea mm, activităților de monitorizare și raportare pe baza rezultatelor concrete și elaborarea unor, info, unor rețele de schimb de informații la nivel european care să fie sigure. Aceste informații au fost luate în calcul de comisie când a elaborat programul. De asemenea, s-a ținut cont și de cooperarea cu statele terțe. În privința sferei de aplicare a programului, cu excepția uh, în afară de ceea ce știm deja din programele anterioare legate de TVA, de accize, de um, uh, impozitul pe venit și pe capital, acest program are ca scop acoperirea de obiective noi. Asistența reciprocă pentru recuperarea de uh, daune legate de impozit și uh, chestiuni care vor apărea în uh, viitor. În privința participării, aici există o inovare, un aspect nou. Știam uh, de statele candidate, de statele potențial candidate și Comisia a propus parteneri noi pentru acest program. E vorba de state partenere ale Uh, Uniunii Europene din cadrul politicii de vecinătate. Bineînțeles, cu condiția ca aceste state să, să fi uh, adoptat sau să-și fi trans, transformat suficient uh, regulamentele și instituțiile pentru a se ridica la standardele noastre, la ceea ce așteptăm noi de la aceste state în privința acțiunilor uh, eligibile, Comisia a propus păstrarea acelorași structuri ca în programele precedente, acțiuni comune concentrate pe schimbul de informații și de practici, crearea de sisteme informaționale europene și activități uh, de instruire bazate pe crearea de competențe umane, personale. Acest program este, desigur, consecvent cu strategia Europa 2020. Acest uh, program comun este implementat de comisie împreună cu statele membre. Dar uh, gestionarea se face la nivel central de către comisie. Câteva cuvinte despre buget. Avem uh, o alocare totală de 777,6 milioane de euro 544 milioane pentru sectorul vamal, ceea ce înseamnă 17%. 70%, mă iertați. Pentru sectorul fiscal, 232,2 milioane de euro, ceea ce înseamnă 30%. La momentul de față, despre buget, se pot spune câteva lucruri. Bineînțeles, nimănui nu-i place uh, sectorul fiscal, acesta pare a fi subfinanțat, cam aceasta ar fi uh, prima mea observație. Dacă ne gândim la ce trebuie să facă acest sector în domeniul acoperit de acest program, uh, trebuie să spun că în programele anterioare, dacă se ține cont de un raționament similar celui aplicat de comisie pentru cadrul financiar uh, multianual 2013, nivelul este la uh, cel al anului 2030. Dacă ajustăm și pentru inflație de 2% pe an, sectorul vamal are un, o resurse mai mari cu 15%. Uh, dar, în fine, aceasta este o evaluare destul de aproximativă. Cel mai important aspect este că în programele anterioare sectorul, bugetul sectorului vamal reprezenta 67% din bugetul total, el acum reprezintă 70%, deci a crescut, iar sectorul fiscal uh, primea 32,7% din sectorul, din bugetul total. Acum el a fost redus la 30%. Într-un fel sau altul, aceasta înseamnă că sectorul fiscal a primit partea mai mică a acestui buget. Dacă analizăm structura acestui buget, Sectorul IT, menține, mentenanță și dezvoltare reprezintă 81,6% pentru sectorul VAMAL și 17% pentru taxare. Deci uh, cheltuielile principale, partea majoră a cheltuielilor este alocată pentru sectorul IT. Pentru acel European Information System, cu noile sale componente deținute de comisie. sectorul vamal uh, se, uh, în sectorul vamal se notează o creștere a acțiunilor comune de tipul seminarelor, dezbaterilor, schimburilor de informații și de bune practici. Iar în sectorul uh, fiscal se observă o creștere doar uh, în uh, partea legată de instruire. Mă opresc aici cu prezentarea și aștept cu interes opiniile colegilor și raportorilor din umbră. Au fost numiți trei raportori din umbră pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult! So, now, uh, Liam. Mulțumim. Liam pentru grupul uh, socialist. Mulțumesc, doamnă președinte. Împărtășesc îndoielile prietenului nostru Stolojan în ce privește fuzionarea celor două programe, uh, VAMA și domeniul fiscal, sub umbrela Fiscus. Cred că Comisia Europeană dorește să simplifice reglementările și să reducă numărul de programe. Însă acest lucru nu trebuie să se facă cu prețul coerenței abordării. Deși, așa cum Comisia ne explică, paralele pot exista între programul pentru VAM și Fiscalis, lipsește acel punct de convergență care să permită uh, fuzionarea lor semnificativă. Aceste programe au funcționat foarte bine în mod separat până acum, trebuie subliniat acest lucru. Acum, în ce privește conținutul programului, sunt uh, pentru toate acele aspecte care vor permite o ameliorare a schimbului de informații și bune practici, în special consolidarea rețelelor umane și a uh, capacităților informatice. Trebuie să uh, veghem asupra luptei uh, împotriva fraudei fiscale, de asemenea, trebuie să facilităm schimburile comerciale, deoarece în perioada de criză, încă și mai mult decât în timpuri normale, evaziunea fiscală trebuie să fie inamicul nostru numărul 1. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, doamna Pietecainen, din partea IMCO, va prezenta punctul de vedere al acestei comisii și pe urmă vom reveni la ceilalți uh, raportori din umbră. Mulțumesc. Așa cum știți, uh, politicienii poartă deseori mai multe pălării. Sunt nou aleasă vicepreședintă a Comisiei IMCO și dat fiind că raportorul din partea Comisiei IMCO, domnul Baltasar, nu a putut fi aici, am uh, să reprezint aici Comisia IMCO și poziția acesteia. Uh, sigur, intervenția mea nu va fi lungă, pentru că domnul Stolojan a prezentat deja uh, datele obiective și am să mă refer aici uh, pe scurt la poziția IMCO. Analizând informațiile de la TAC Sud, E limpede că dăm prioritate luptei împotriva fraudei fiscale și va trebui să avem în vedere noile programe de tip IMFF. Toate politicile fiscale și vamale trebuie apropiate, aduse pe un același canal. O Obiectivele, obiectivele sunt cruciale pentru funcționarea pieței interne. Există trei mesaje principale pe care IMCO dorește să le transmită. Odată, evaluarea impactului a inclus două părți separate. Deci nu știm ce va însemna punerea la oaltă a celor două sectoare. Apoi, o problemă care a apărut e că cele două programe separate au fost cât se poate de funcționale și de succes în mod separat până acum. Așa încât nu ar exista nici dovezi, nici motive întemeiate pentru fuzionarea sub umbrela fiscus. IMCO Mm, consideră că nu există beneficii tangibile pentru fuzionarea celor două programe, doar din motive de coordonare și de canalizarea bugetului. Mm, poziția Comisiei ca atare nu o considerăm justificată, aceasta de a fuziona sectoarele. S-a exprimat de asemenea neliniști uh, privitor la întârzieri ce ar putea apărea în domeniul fiscal răspunsul IMCO nu a exprimat doar îndoiel, ci a fost de-a dreptul negativ în ce privește fuzionarea celor două sectoare. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Descoper atunci că și, acum că și eu port două pălării, deoarece m, mm, raportorul din umbră, din partea ALDE, nu este aici și mi-a dat un mandat. Voi fi succintă în a vă transmite Getav Clint se opune propunerii Comisiei de a integra cele două programe, VAMAL și Fiscal, pentru o varietate de motive. Majoritatea dintre acestea au fost deja expuse. Pe de o parte, competența exclusivă a Uniunii Europene în programul VAMAL și uh, tot ce ține de piața internă pentru avem uh, și faptul că domeniul fiscal ține de uh, competența națională mai degrabă. Cred că problema bugetului, care a fost uh, subliniată de domnul raportor, este de asemenea extrem de relevantă și, cum a spus și Liam, trebuie să ne asigurăm că combatem evaziunea fiscală și că putem monitoriza aceste uh, activități, trebuie să ne asigurăm că bugetul este alocat în mod corespunzător. nu e o garanție că vom obține reduceri uh, ale uh, contribuțiilor mm, fuzionând două programe. am putea obține o struțocămilă fuzionând aceste uh, două domenii. Mm, inclusiv uh, la noi în Parlament uh, am fi obligați să ținem ședințe împreună cu Comisia IMCO, ceea ce ne îngreunează foarte mult munca. Vedem cât de dificil este. Nu ne avantajează deloc o abordare de genul acesta. Avizul de prin urmare, este că dorim și noi să păstrăm lucrurile distincte, cum au fost și până acum. Îi dau acum cuvântul lui Filip, următorul raportor din umbră. E bine, permiteți-mi să încep prin a spune că atunci când obligați uh, oamenii să meargă la două ședințe, practic le deschideți portița de a nu participa la niciuna dintre ele. Nu știu dacă asta poate fi considerată o economie de resurse. Mă gândesc uh, la tot personal care este, aici, inclusiv uh, interpreții care sunt prezenți doar pentru șase deputați. Intervenția președinte. Interpreții sunt aici și pentru web streaming. Um, aș fi foarte uimit să descoper că cineva ne urmărește pe internet la o astfel de oră din zi și pe un subiect atât de fascinant. Oricum, totul ne arată uh, unde putem uh, opera reduceri. Nu cred că se vor face economii în niciun fel. Bănuiesc că dacă veți vedea o oportunitate de a face economii, nu o veți rata și uh, voi accepta judecata celor mai experimentați decât mine. Acum, ca să revin pe fondul chestiunii. Mărturisesc că sunt șocat de faptul că domeniul fiscal, unde dispunem de ecodecizie, aș dori să știu care este limita ultimă a, a bugetului nostru. Când vorbim despre uh, instrumente de cooperare între administrațiile fiscale, nu putem uh, folosi și introduce măsuri de genul de ce să nu permitem obliga autoritățile fiscale să reglementeze um, să transmită uh, tuturor date despre um, plătitori. Uh, nu putem face lucruri în Belgia pe care să nu le știe uh, și ceilalți. Tocmai pentru a evita dubla, tripla sau quadrupla impozitare. În privința fuziunii celor două programe, aș dori să ne folosim de drepturile noastre Sigur că luptăm cu toții împotriva uh, evaziunii fiscale și a fraudelor. și țin foarte mult acest lucru. Thank you, uh, Eva. Well, uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să continui în același spirit ca și colegii mei. Pentru că dacă e să mă uit uh, în sală, mi se pare că suntem într-o casă bântuită. Și aprecierea mea este, doamnă președinte, că Dumneaei măcar este cu noi și ne arată toată răbdarea. De asemenea, apreciez pe toți acești interpreți care își fac uh, munca. Acum câteva observații în marginea prezentării domnului Stolojan. Și încerc să mă descurc în hățișul notițelor mele. Sincer, am încercat să caut surse posibile uh, sub umbrela fiscus, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule Stolojan. Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință pentru a găsi uh, detalii funcționale. Și fiind de acord cu toți antevorbitorii mei, sunt mai degrabă sceptic în ce privește acest proiect. Asta e prima mea observație. A doua, dacă înțeleg eu bine, Programul Fiscus ar trebui să fie ceva de genul unui succesor pentru Customs 2013 și Fiscalis 2013. Însă, aceste două programe, uh, fiecare în felul ei său este diferit și trebuie tratate ca atare domeniul vamal printr-o abordare mai degrabă la nivel de Uniune și domeniul fiscal mai degrabă la nivel de competență națională. Din acest punct de vedere, sunt tentat să înțeleg de ce bugetul este foarte diferit ca proporție. Două treimi la văm și o treime la uh, fiscalitate. Uh, înțeleg acest lucru prin prisma competențelor. 80% uh, dacă nu, am, uh, dacă nu mă înșel și 20%, deci 80% pentru vam și 20% pentru fiscalitate, eu pot să înțeleg acest lucru. Personal, chiar și după observațiile dumneavoastră, nu înțeleg de ce ambele programe nu pot fi lăsate să coexiste paralel. De ce se dorește fuzionarea într-un singur program? Care pentru mine e decontestat și pentru moment nu văd niciun beneficiu semnificativ. Economii așa cum am auzit, aș aprecia, însă mă îndoiesc că ele vor apărea. Uh, stimată domnule Sorojan, aștept colaborarea cu dumneavoastră și vom vedea în viitorul apropiat ce iese din tot acest uh, program. Mulțumesc! Nicholas Chuntis was the GUE shadow. I don't know, Jürgen. Uh, Jürgen, dacă din partea GUE uh, dorești să exprimi Nicolas este ocupat la Comisia AFET. Acolo au o ordine de zi foarte importantă, nu a putut să fie alături de noi, iar eu, din păcate, nu sunt pregătit să vă răspund. Mulțumesc. Nu văd nicio altă înscriere la cuvânt. Desigur, am auzit care este poziția domnului comisar, pentru că în schimbul de opinii de mai devreme am discutat și despre acest aspect. Unii au auzit și avizul altor membri ai comisiei. Domnul Sloje, doamna președinte, Poate că putem primi informații actuale din partea reprezentanților Consiliului, dacă aceștia sunt în sală pe această temă. Nu cred că e nimeni aici din partea președinției sau a Consiliului. Nu pot să-mi dau seama. Nu, președinția nu este prezentă. Îmi pare foarte rău. Nu e nimeni aici. Prea bine. Întâi de toate, mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră Sigur că e un bun punct de plecare pentru mine. Sunt perfect de acord cu ideea unei refocalizări a întregii propuneri a Comisiei. Să subliniem recalibrarea obiectivelor pe combaterea fraudei transfrontaliere, combaterea evaziunii fiscale și Poate că prin amendamentele noastre putem să subliniem, să consolidăm aceste idei. Acesta ar fi un aspect. Pot fi de asemenea de acord cu o structură a bugetului, așa cum a fost propusă. Sigur că ea ține seama 80% pentru vam și restul pentru domeniul fiscal. Um, pot fi de acord ca sumele cele mai importante să fie atribuite sistemelor IT. Acest lucru este coerent cu ce s-a făcut și în trecut. În schimb, nu îmi este prea clar și va trebui să mai discutăm cu Comisia. E potrivit calculelor mele, de ce bugetul pentru VAM este mult mai mare, crește, comparativ cu bugetul pentru sectorul fiscal, care aproape că a rămas același. E o tema la care voi solicita o argumentare exactă din partea Comisiei. Acum, stimată doamnă președinte, problema este dacă discutăm aici doar secțiunea referitoare la domeniul fiscal, mă refer strict la colegii mei de la Econ. Sigur, nimeni nu ne poate împiedica să facem amendamente, să ne gândim și la sectorul vamal. Însă, Comisia Econ ar trebui totuși să se concentreze doar pe sectorul fiscalitate și să-i lăsăm pe colegii noștri de la IMCO să-și aducă contribuția pe domeniul vamal. Și aș dori să mai subliniez un aspect. Din prezentarea Comisiei, înțeleg că sectorul fiscalitate va face parte dintr-un program comun și ați spus și dumneavoastră foarte limpede, sau poate domnul Lambert, că avem aici um, capacitatea de codecizie. Acum suntem în stadiul de codecizie pentru uh, programul uh, referitor la fiscalitate. De ce? Ei bine, acest program este perceput de către Comisie ca un mijloc de a ameliora funcționarea pieței interne. Ca atare, ar exista mai multe argumente în favoarea respectării principiului subsidiarității. Comisia, deci, ar avea un rol limpede în administrarea acestui program din sectorul fiscal. Dar nu am fost obișnuiți să evaluăm acest uh, lucru. Acolo unde uh, statele membre sunt singurele competente pentru a lua decizii. Înainte era vorba de un vot unanim din partea statelor membre pe problemele fiscale. Acum asistăm la un program care se concentrează pe susținerea unei bune funcționări a sectoarelor fiscale prin intermediul cooperării între statele membre precum și pe dezvoltarea unui sistem european de schimb de informații. Și, practic, în notele introductive la program este foarte limpede spus că ne confruntăm cu o problemă. Încă avem o problemă cu sisteme de informații diferite în diferite state membre care nu sunt compatibile între ele. Iată de ce această tendință de a de a discuta despre acest sistem european. Doamnă Bowles, Comisia a făcut o hotărâre și în ceea ce privește posibilitatea de a externaliza acest program. Acest lucru înseamnă că s-ar crea o agenție care să pună în aplicare acest program. Concluzia a fost următoarea. Nu se recomandă o asemenea abordare. Evaluarea la mijlocul termenului a spus foarte clar că acest program nu doar că este foarte bun în ceea ce privește rezultatele, dar e foarte bun și în ceea ce privește gestiunea, problemele care apar și așa mai departe. Însă acum discutăm de o nouă agenție în sectorul informațional. Cred că s-a fost uh, fondată în Estonia, dacă am înțeles bine. Ar fi foarte interesant să vedem ce se va întâmpla. Această agenție europeană, o nouă agenție europeană pentru tehnologia informației, pare ceva interesant. Poate ne vom căuta un loc de... Poate va căuta noi locuri de muncă. Și atunci Comisia Europeană va trebui să ia o decizie. Ce parte din uh, acest domeniu al tehnologiei informației va rămâne în cadrul Comisiei Europene sau se va transfera spre această nouă agenție creată. Abia astăzi am aflat despre fondarea acestei noi agenții în Estonia. Așa că ne vom gândi și la această chestiune. Mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, da, o bună metodă de economisire a fondurilor prin înființarea unei noi agenții. În ceea ce privește întrebarea ta da, în legătură cu modul în care vom proceda, în acest moment suntem sub această regulă 51, pentru că propunerea e între jumătate-jumătate între cele două comisii, așa că trebuie să ne reunim în comun. Însă în ceea ce privește chestiunile pe care ne vom concentra, evident, noi ne vom concentra pe acele chestiuni care țin de mandatul comisiei noastre. Dacă reușim să separăm cele două chestiuni, atunci vom avea două rapoarte separate și cu asta s-a rezolvat problema. Însă dacă reuniunile sunt în continuare comune, atunci la momentul votului vom vota cu toții toate amendamentele. Deci dacă noi vom introduce ceva ce e legat de domeniul vamal, atunci și cei de la IMCO vor uh, analiza acest subiect, dar vom lucra împreună la nivel de grupuri uh, politice și și vom avea liste de vot comune, așa că vom urma expertiza diferitelor comisii. Evident, putem să colaborăm împreună într-un mod bun, așa cum facem și în cadrul uh, consol- cooperării consolidate. Discuția rămâne încă deschisă, să vedem dacă vom avea reuniuni comune sau vom îmbrățișa poziția celor două comisii și anume de a nu reuni aceste două programe. Oricum, între timp, un calendar orientativ, ne dorim să analizăm raportul până în 25 aprilie, iar apoi vom analiza amendamentele în 7 mai, le vom discuta la data de 30 mai și vom vota la data de 7 iunie. Însă acest calendar se poate modifica și este legat de ce se va întâmpla pe parcursul procesului. Însă mai rapid de atât nu ne vom putea mișca, probabil ceva mai încet. Cred că așa putem stabili lucrurile. Le mulțumesc membrilor pentru că s-au aflat aici. Și dacă nimeni nu are nimic la diverse, atunci reuniunea se suspendă pentru că eu trebuie să prind un avion spre Irlanda. Irlanda. Vă mulțumesc!